Good morning. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Avem o întârziere deja de un sfert de oră, ceea ce, din punct de vedere al unui neamț, este inacceptabil, de aceea trebuie totuși să începem. Primul punct de pe ordinea de zi este un raport deosebit de important, un document de lucru în ce privește obiectivul 3, raportoarea este doamna marie Teresa Sanchez-Schmidt. Obiectul 3, obiectivul 3, respectiv provocare pentru cooperarea teritorială și viitorul program pentru cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională. Dau cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog frumos dacă puteți să prezentați primul diapozitiv. așteptând diapozitivele, pot să încep deja prezentarea. Obiectivul 3 este unul care este foarte important pentru mine, pentru că eu locuiesc la Perpignan, un oraș aflat în apropiere de frontiera dintre Franța și Spania și în primul semestru 2010 am participat la o misiune parlamentară asupra cooperării transfrontaliere în Franța la cererea primului ministru francez, domnul François Fillon. Constatarea noastră a fost următoarea. Regiunile de la frontieră, deși au disparități între ele, sunt oglinda dificultății regiunilor noastre de a se adapta la mondializare și la schimbările datorate problemelor cu clima și uh, crizei economice. Oratoarea întreabă dacă nu cumva există o problemă tehnică și nu se pot prezenta diapozitivele. Très bien. Voilà, merci. Est-ce que mon euh, slide... Foarte bine. Al doilea diapozitiv, vă rog frumos. Iată o hartă a țării mele ca să vedeți uh, la frontiere cum uh, se deplasează lucrătorii Uh, transfrontalier și să vedeți diferențele dintre cele uh, două țări. În raportul meu am inclus o serie de măsuri pentru a ameliora uh, mobilitatea la frontiere și pentru a echilibra mai bine situația dintre diferitele regiuni. Însă, regiunile nu pot singure să răspundă acestor provocări, de aceea este nevoie de o politică europeană proactivă în acest domeniu. Dacă îmi permiteți, am să vă fac un scurt istoric. În Europa avem 27 de state membre și 271 de regiuni. Datorită tratatelor uh, votate de atunci, se pare că Europa nu mai are frontiere. Și acest lucru este cu atât mai ușor de observat în spațiul Schengen, dar, din păcate, frontierele încă persistă în zi, viața de zi cu zi a cetățenilor noștri. După cel al doilea război mondial, au existat întotdeauna modalități de cooperare între regiunile de la frontiere. Consiliul Europei, de exemplu, a făcut o muncă uriașă de uh, simplificare în domeniu și a regularizat uh, aceste cooperări și chiar le-a finanțat. Recent am făcut un turneu sub egida uh, președinției belgiene și s-au sărbătorit cei 20 de ani ai cooperării transfrontaliere europene s-a sărbătorit și uh, sistemul de cooperare Interreg. Ne dorim să avem și un instrument juridic specific uh, GeoCites și datorită creării acestui instrument, co- uh, coeziunea transfrontalieră a devenit un obiectiv inclus în tratatul de la Lisabona. Considerăm că operarea uh, transfrontalieră a ajuns acum la maturitate și de aceea obiectivul 3 este crucial cu ocazia următoarelor negocieri bugetare. Mă adresez dumneavoastră, stimați colegi, vă cer să-mi faceți parte de experiențele dumneavoastră, de ambițiile dumneavoastră, astfel încât să avem un text care să fie votat de o mare majoritate în Parlamentul European. Deci documentul meu de lucru mai degrabă pune întrebări decât face afirmații pentru că îmi doresc ca împreună să permitem Parlamentului să aibă o uh, poziție clară și lizibilă și să facă propuneri concrete pentru o, uh, a, viitorul obiectivului 3, cel de-al treilea diapozitiv. Prima întrebare pe care trebuie să ne opunem este următoarea. Care sunt ambițiile strategice pe care ne le dorim pentru cooperarea teritorială în Europa? Nu are sens să vorbim despre buget sau despre punerea în aplicare a acestuia dacă nu avem niște obiective clare în minte. Pentru mine, cooperarea teritorială trebuie să permită ștergerea frontierelor și construirea Europei uh, zi de zi. Trebuie să reducem obstacolele dintre teritorii, dintre regiuni, pentru ca ele împreună să poată să facă față provocărilor viitoare. S-au pronunțat mai multe critici față de obiectivul 3, faptul că nu pot fi uh, evaluate rezultatele și faptul că nu are o strategie clară. Se spune că acest concept este mult prea vag, nu se fixează priorități, nu există obiective de atins care pot fi apoi evaluate, măsurate. Cred că în obiectivul 3 uh, avem șansa de a avea o strategie interesantă și uh, un domeniu la care pot să participe toate celelalte politici europene. Cel mai bine este ca această cooperare să se adapteze la realitățile de pe teren. Interesul acestei politici este ca teritoriile să coopereze între ele în diversele domenii care afectează cetățenii. Um, mediul, transporturile, um, crearea de locuri de muncă, accesul la internet și așa mai departe. Iar în plus, Agenda 2020 nu trebuie să constituie o frână pentru uh, cooperarea uh, bilaterală sau multilaterală între diverse regiuni. În plus, trebuie să implicăm actorii locali și să, cum spuneam, să ne adaptăm la realitățile de pe teren, pentru că obiectivele de la o regiune la alta sunt deosebit de diferite. De exemplu, Franța și Belgia au o tradiție lungă de cooperare, pe când cooperarea între alte frontiere interne din Uniunea Europeană sunt mult mai puțin dezvoltate de exemplu, nevoile de dezvoltare ale regiunii Puglia din Italia sunt complet diferite de nevoile de dezvoltare ale regiunii Silesia din Polonia. Avem nevoie de stimulente financiare suplimentare și mai ales pentru acei actori care se angajează să răspundă uh, uh, cu strictețe criteriilor din Agenda Europa 2020. Acum să abordăm chestiunea bugetului. Dacă cele 7 miliarde de euro afectate obiectivului 3 pentru perioada 2007-2013 par o sumă importantă, să știți că ei nu reprezintă decât 2% din totalul bugetului pentru politica de coeziune. Pentru că obiectivul 3 nu este uh, suficient de mult finanțat, având în vedere faptul că el acoperă toate regiunile din Uniunea Europeană obiectivul 3 își, permit, își uh, propune să facă să coopereze locuitori din toate părțile Europei. Noi credem că obiectivul 3 va permite legături mai strânse între popoarele um, Europei. O unitate uh, care era deja afirmată de către uh, părinții Europei uh, în Tratatul de la Roma. Apoi, următoarea întrebare. Care trebuie să fie relația Uh, dintre obiectivul 3 și celelalte două obiective. Știu că acum au loc uh, negocieri despre viitorul buget, nu știm încă care vor fi sumele precise afectate. Însă trebuie neapărat să ne gândim la un buget pentru obiectivul 3 care să nu fie dat din milă sau să fie o variabilă de ajustare pentru alte arbitraje bugetare. În uh, revizirea bugetului, uh, președintele Barroso a încercat să înțeleagă unde este plus valoarea um, uh, europeană a obiectivului 3. Ar trebui ca banii cheltuiți la nivel regional să aducă mai mult profit decât cei cheltuiți la nivel național. Eu cred că obiectivul 3 este uh, modalitatea cea mai simplă cea mai uh, rapidă de a uh, permite dezvoltarea regiunilor și trebuie în plus să folosim mai bine fondurile deja existente și să avem o mai bună sinergie între obiectivul 1 și 2 de o parte și obiectivul 3 pe de altă parte. Am putea să avem programe operaționale pluriregionale, transfrontaliere, care să corespundă unor tematici împărtășite, așa cum este cazul deja în Franța. În acest sens ar trebui să, prevedem, să revizim anumite prevederi ale regulamentului FEDER, a Fondului de Dezvoltare Regională. În plus, ar trebui să există mai, o mai bună coordonare între cooperarea teritorială și instrumente precum instrumentul de, de preaderare și instrumentul politic de vecinătate. Arhitectura obiectivului 3 are trei secțiuni transfrontalier 73% din credite, transnațional 23% din credite și interregional 4% din credite, plus 3 uh, programe Urbat, uh, Interact și Extern. Următorul diapozitiv, vă rog. Putem să păstrăm această structură a obiectivului 3? Diapozitivul 6, vă rog frumos. Iată o vedere de ansamblu a locurilor în care are loc cooperarea transfrontalieră. Cred că trebuie să se facă bine diferența între diferitele secțiuni ale cooperării și să amenajăm structura actuală a obiectivului 3. Avem nevoie de o evoluție și nu de o revoluție pentru a nu pune sub semnul întrebării experiența deja câștigată. În plus, ar trebui să ne gândim la acest obiectiv ca un instrument de guvernanță Diapozitivul 7, vă rog frumos. Iată un alt, uh, alte exemple de cooperări transnaționale. Avem nevoie de o mai bună um, coordonare a strategiilor macronaționale. Iată o pistă de, uh, pe care o putem urma pentru a face progrese. Deocamdată, la inițiativa Consiliului se rămâne la o logică de uh, coordonare în jurul unui proiect comun în care sunt incluse mai multe teritorii. E nevoie de o abordare multisectorială care să se um, folosească de fonduri deja existente. Criteriul distanței de uh, 150 de kilometri pentru insulele sau teritoriile care ar putea să fie uh, eligibile pentru aceste programe a fost cerut și de rezoluția Parlamentului pentru a permite dezvoltarea uh, regiunilor izolate sau slab populate sau a regiunilor insulare. De asemenea, ar trebui să existe un Erasmus a, a, um, a consilierilor locale, a membrilor consiliilor locale. Credem că un asemenea program ar permite un mai bun schimb de experiență. De asemenea, Urbat a dovedit că era un cadru adecvat pentru o viitoare elaborare ambițioasă a unui eventual program de schimb Erasmus. L'objectif 3 Obiectivul 3 uh, a putut profita de un nou instrument juridic creat pentru a facilita aplicarea acesteia, Grupul European de Cooperare Teritorială, GECT. Iată un exemplu de astfel de grupuri din țara mea. Acest uh, instrument permite actorilor uh, naționali, regionali și locali să se regrupeze și să obțină personalitate juridică pentru a avea proiecte comune. Acest grup a răspuns nevoilor părților uh, la nivel financiar, uh, de statut juridic și de guvernanțele pe, la mai multe niveluri. Se pun întrebări în legătură cu facilitățile de aplicare ale acestor uh, grupuri. Uneori e nevo- legislația trebuie precizată. Trebuie să vedem cum programele europene, sectoriale sau nu, pot să folosească în mod eficient aceste grupări. După trei ani, eh, utilizatorii de pe teren eh, ne fac propuneri, cum ar fi generalizarea folosării grupărilor regionale, eh, instrumente de gestionare a diferitelor programe interreg sau contracte de dezvoltare între CEC uh, și uh, Uniunea Europeană. Aș vrea să abordez acum complexitatea implementării fondurilor în proiectele de cooperare teritorială. Aceasta este foarte complexă uh, din punctul de vedere al celor care propun proiecte. Cum se pot îmbunătăți și simplifica procedurile pentru a nu descuraja uh, pe cei care ne propun proiecte? alocarea de fonduri eh, par, pe program și nu pe stat membru ar eh, reduce comportamentele de tip I want my money, my money back. Fiecare actor poate să-și folosească creditele în mod autonom pe propriul teritoriu. Multiplicarea criteriilor de eligibilitate, de control, de audit, mai ales de ambele părți aceleași frontiere, îngreunează mult eh, procedurile. Ar fi mai bine uh, să, ca anumite costuri să fie acoperite ca sumă globală. De asemenea, se cere o scurtare a perioadelor uh, în timpul cărora trebuie așteptate plățile. E nevoie de o nouă viziune a acoperării teritoriale la nivel european. Un sondaj Eurobarometru este alarmant în acest sens. O mare parte dintre cetățenii noștri nu au auzit niciodată despre aceste cooperări uh, teritoriale. Deci obiectivul 3 trebuie nu să fie doar uh, lizibil pentru utilizator, ci trebuie să țină cont de acesta la toate nivelurile de planificare și de implementare a politicilor europene la nivel de instituții și de administrații locale pentru a deveni mai vizibile la nivelul cetățenilor. Ceai. Marc, vos idei? Acum aștept uh, observațiile dumneavoastră în legătură cu viitorul acestui obiectiv. Vă mulțumesc. Slide 11. rog să reveniți uh, la diapozitivul 11. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ja, herzlichen Dank, Frau Sanchez. Mulțumesc, doamna Sanchez-Schmidt. Uh, ați făcut o prezentare foarte competentă și sunteți o persoană care militează foarte convingător pentru cooperarea uh, transfrontalieră. Uh, noi, sigur că nu putem decât să vă susținem. Sigur că trebuie să discutăm totuși obiectivele acestei cooperări. Doamna Coni dorește să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule nu era eu? Mul mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mai întâi doresc să mulțumesc colegei mele pentru calitatea prezentării acestui obiectiv 3 și a viitorului um, acestui obiectiv. Mă bucur că um, ne vorbește despre un Erasmus al alegerilor, al ale, aleșilor locali. După părerea mea, este o idee esențială pentru a valoriza politica de coeziune în teritorii uh, și la nivel de cetățeni prin schimb de bune practici între aleși local din diferitele state membre. Am uh, lucrat și eu pe acest program Erasmus al aleșilor locali și am uh, propus ca în cadrul unui proiect pilot, pentru că astăzi avem 2 milioane de euro pentru a lansa un prim proiect pilot și am propus uh, Comisiei Europene să avem un proiect pilot în cadrul relațiilor transfrontaliere sau transnaționale. Deci, uh, aș fi foarte interesată să lucrăm împreună pentru că împreună să putem vedea cum se poate organiza acest Erasmus al aleșilor locali prin programul Interreg. De asemenea, mă interesează aspectul legat de cetățeni, de cetățenie, care mi se pare esențial și cred că grupările europene de cooperare teritorială rămân uh, un instrument foarte juridic, tehnocratic și le lipsește vectorul um, care să le apropie de cetățeni. Uh, de aceea nu sunt cunoscute și recunoscute de cetățeni și cred că trebuie să facem eforturi pentru ca aceste structuri care valorizează diferitele programe ale, din obiectivul 3 deci să fie o structuri eh, pe care cetățenii să și le poată însuși pentru a-și da seama că Uniunea Europeană participă la crearea de întreprinderi, de locuri de muncă, de structuri în teritoriu și pentru amenajarea teritoriului și pentru îmbunătățirea vieților de zi cu zi și a viitorilor, viitorului lor. Vă mulțumesc! Ja, danke schön, Madame Mulțumesc, doamnă Oconi. Are acum cuvântul domnul Cadec. Mulțumesc, domnule președinte. Eu profit de prezentarea acestui raport pentru a uh, sublinia interesul strategiilor macroregionale. Vreau să mulțumesc uh, foarte mult, doamnei raportor, pentru acest document de lucru care pune foarte bine întrebarea cooperării între obiectivul 3 și strategiile macroregionale. Eu cred că regiunile noastre sunt, în primul rând, uh, niște locuri în care locuiesc cetățeni europeni. Și de aceea avem nevoie de obiective de dezvoltare comună între regiuni care au caracteristici comune. Deocamdată, numai în uh, Marea Baltică avem o strategie macroregională, în curând și pentru um, uh, regiunea Dunării, dar sperăm ca, și, uh, ca pe viitor și alte macroregiuni să fie create crearea acestor macroregiuni nu uh, înseamnă cheltuieli suplimentare pentru bugetul european, nu uh, au nevoie de legislație nouă și, din potrivă, creează mai multe sinergii și permit să se ajungă mai bine la îndeplinirea uh, strategiilor din obiectivul 3. Dar întrebarea se pune, ar fi bine să avem o linie bugetară separată pentru macroregiuni în următoarele perspective bugetare sau dacă ne putem mulțumi cu strategiile din obiectivul 3. Macroregiunile trebuie să uh, creeze uh, sinergii între diferitele politici locale, um, naționale și europene. Ele au nevoie de structuri de cooperare eficiente și să implice atât uh, partenerii locali cât și cei naționali și europeni și toate aceste lucruri au nevoie de coordonare gruparea teritorială de, care se ocupă de cooperare și care instrumentul de guvernanță din obiectivul 3 ar trebui să se poată aplica și macroregiunilor, pentru că el reprezintă un cadru juridic foarte clar care permite o cooperare eficientă. Eu cred că ar trebui să se acorde un loc mai important macroregiunilor în obiectivul 3 pentru a le garanta dezvoltarea un... armonioasă. Vă mulțumesc! Cadec, das Wort hat dann... Mulțumesc, domnule Cadec. Are acum cuvântul domnul Kelly. Și eu aș dori să uh, o felicit pe doamna Sanchez-Smith pentru prezentarea dânsei. După cum am văzut, uh, în Irlanda, dânsa este o persoană de mare prestigiu. Cred că unele elemente menționate de dânsa demn, sunt demne de a fi discutate și abia aștept să discutăm. A spus că doar 2% și jumătate din fondul de coeziune merge către obiectivul 3. Merg către obiectivul 3 și ne-a uh, atras atenția asupra legăturii dintre cele trei obiective, care este un subiect foarte important și acum ar fi momentul bun să intrăm în profunzime și să uh, analizăm aceste aspecte și să luăm decizii în consecință. Un alt aspect foarte important despre care a vorbit uh, delegarea, alocarea fondurilor pe bază de proiect pentru a ne scuti de tot felul de certuri interne, pentru ca uh, procesul să fie mai european și, de asemenea, pentru a avea o abordare pe, bazată pe sume paușale, care ar simplifica lucrurile. Uh, toate aceste elemente necesită atenția noastră, trebuie să le discutăm mai departe pentru a putea lua decizii pe baza discuției, astfel încât să ne asigurăm că există o valoare adăugată oricăror fonduri care sunt alocate nu numai obiectivului 3, ci și celorlalte obiective. Așadar, aștept cu nerăbdare discuțiile și mai ales deciziile uh, pe baza acestor recomandări foarte bune. Ați făcut o treabă foarte bună, doamnă. Mulțumesc! Urmează să ia cuvântul acum doamna Ferhaen. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun din start că eu vin uh, dintre una dintre cele mai uh, vechi uh, EU-regiuni, regiunea Masrain, care este la uh, granița dintre Belgi- la granița cu Belgia și Olanda și avem uh, o experiență bogată de mai mulți ani de cooperare transfrontalieră cu mare succes. Eu cred că este periculos ceea ce a spus domnul Cadec și anume uh, o concentrare asupra marilor macroregiuni. Pentru că eu cred că tocmai uh, uh, aceste uh, regiuni transfrontaliere, mai ales cele mai mici, sunt uh, confruntate cu, uh, perioade, cu dificultăți foarte mari, dar ele sunt poveștile de succes cele mai, uh, cele mai uh, importante în cooperarea transfrontalieră. Și cred că așa va fi și pe viitor. Frontierele nu mai există pe hârtie, însă în multe aspecte zilnice uh, din viața oamenilor care fac naveta peste uh, frontieră, ei bine, problemele încă există, uh, încă sunt disparități și aici avem nevoie de niște instrumente puternice și care să funcționeze bine. Sigur că regiunile macro sunt un domeniu al cooperării care merită atenție, acest lucru este clar pentru toată lumea, dar asta nu înseamnă că vom pierde din vedere uh, problematica regiunilor uh, transfrontaliere unde are loc cea mai importante, cele mai, cele mai importante procese de cooperare. Deci cred că n-ar trebui să le uităm. Mulțumesc, doamna Farhaen. Da, eu sper să nu apară aici un alt conflict Până acum uh, s-au anunțat la cuvânt numai colegi din partea PP. Mă bucur să văd că și domnul Vlasac dorește să ia cuvântul și să facă o completare. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru activitatea dânsă și pentru prezentare. În prezentare a menționat o serie de elemente interesante și eu aș dori să mă concentrez asupra lor. În primul rând, este vorba de creșterea gradului de sensibilizare, de cunoștință față de cooperarea transfrontalieră. Oamenii trebuie să primească acces la informații cu privire la oportunitățile de finanțare. Eu sunt în favoarea creării acestui program Erasmus pentru reprezentanții locali, pentru că comisia noastră, de fapt, face eforturi pentru stabilirea unui astfel de proiect de multă vreme. În al doilea rând, discuțiile între reprezentanții locali, cei regionali, uh, politicienii naționali și cei europeni. Trebuie să știm dacă există la fața locului, pe teren, probleme și care sunt acestea. Trebuie să putem să comparăm experiențele cu locale, cu prioritățile la nivel uh, european, uh, național și regional. Deci trebuie să începem la nivelul local. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această sugestie. Domnul Alfonzi are cuvântul. Oui, merci, monsieur président. Uh, simplement pour... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori dar să exprim interesul grupului nostru față de acest raport. Într-adevăr, frontierele și cooperările transfrontaliere sunt cu siguranță locul unde există rezervoarele de productivitate cele mai evidente, cele mai manifeste în Uniunea Europeană. În raport se dau exemple interesante de spitalul care um, este, de exemplu, finanțat de investiții din uh, nordul și sudul Cataloniei, uh, pentru că în statul de origine acești cetățeni trebuiau să meargă mult mai departe pentru îngrijiri uh, medicale spitalicești. Știm, de exemplu, că în țara Baștilor um, la Biarritz există un aeroport mare și dincolo de graniță în Spania există de asemenea un aeroport mare și cred că în multe dintre aceste spații transfrontaliere în Uniunea Europeană am găsit posibilități de dezvoltare uh, de economii în același timp, de aceea cred că este interesant să uh, studiem aceste situații. De asemenea, e interesant faptul că statele membre au fost construite în interiorul acestor frontiere și nu au neapărat reflexele necesare pentru a uh, Um, avansa în această direcție, de aceea subsidiaritatea europeană trebuie să se aplice aici. Noi trebuie să transmitem mesajul și să facem proiectele să avanseze. La nivel de propuneri concrete, cred că trebuie să se clarifice uh, diferitele posibilități, grupările europene de cooperare teritorială, euroregiunile, macroregiunile, ce înseamnă toate aceste uh, nume și titluri. Um, e vorba de programe generale de reflexie și coordonare sau instrumente cu adevărat operaționale care să permită cooperări sau între instituții sau programe foarte specifice, spital, Rezerva Internațională de Protecție a Biodiversității și așa mai departe. Cred că nu s-au clarificat suficient instrumentele, poate lipsesc unele instrumente. În orice caz, cred că trebuie să studiem partea operațională a fiecărui uh, instrument și vom depune amendamente la acest raport în acest sens. Mulțumesc! Ja, danke schön, Herr Alfonsi. Mulțumesc, domnule Alfonsi. Ați vorbit în calitate de raportor din numărul din partea verzilor. Domnul Matul are acum cuvântul. domnule președinte. Aș vrea și eu să o felicit pe colega Sanchez-Schmidt pentru uh, această idee, pentru acest subiect, aș spune eu, deosebit de incitant și vin să adaug câteva lucruri din Europa de Est, cel puțin din uh, zonele pe care le reprezint de la granița României cu Ungaria și cred că aceste lucruri sunt valabile și în alte regiuni de graniță. În primul rând, eh, mă alătur celor care susțin programul Erasmus pentru reprezentanții locali. De ce? Mai ales de ce? Pentru că aici, în Europa de Est, în ultimii 20 de ani consider că s-au întâmplat lucruri miraculoase. Să nu uităm că în urmă cu 20 de ani era o cortină de fier, astăzi nu numai că a căzut, dar s-au produs schimbări majore. Eh, consider că proiectele locale, cooperarea transfrontalieră, a luat-o de multe ori înainte chiar a legislației naționale și acestea sunt proiecte de succes, așa cum s-a menționat. Ele au fost cu fonduri mici la început, dar bugetul, inclusiv bugetul acestor proiecte de succes, de cooperare la zona de graniță, crește. Și marea majoritate, cel puțin cele pe care le cunosc, sunt inițiative locale. Vreau să spun, de exemplu, în regiunea pe care o reprezint s-a ajuns la un proiect local între administrațiile locale de o parte și alta a graniței la a gândi proiecte de magistrale de apă, magistrale de apă potabilă care să, aliment, să vină dintr-o țară și să alimenteze regiuni din, altă, din țara vecină. Același lucru este valabil și în ceea ce privește mobilitatea forței de muncă din zona de graniță. A crescut enorm. În urmă cu 15 ani nici nu ne puteam imagina acest lucru, dar astăzi este prezentă și tocmai de aceea vin să susțin și eu sau știu este greu de modificat linia bugetară, dar iată încă o presiune care vine să susțină și să demonstreze faptul că acest, acel procent din buget, într-adevăr, este foarte mic pentru a acoperi toate zonele pe obiectivul 3. Mulțumesc și încă o dată felicitări! Ja, herzlichen Dank für diese... Vă mulțumim pentru contribuție. Următorul vorbitor este domnul Zimon. Mulțumesc. Vreau să mă refer la ceea ce a spus doamna Ferhaien. Dacă merge pe acest drum către um, macroregiuni ca cea pentru Marea Baltică sau pentru Dunăre, uh, cred că am avea, de fapt, o prioritizare a regiunilor și avem posibilitatea de a dezvolta proiecte de infrastructură de-a lungul, de lungul Dunării, în perioada în uh, regiunea Mării Baltice, pe care să le finanțăm. Această cooperare are loc sub formă de conferențe, de um, colaborare administrativă, ceea ce are foarte mult sens, este foarte logic să facem acest lucru și de aceea ar trebui ca acest tip de proiecte să poată să primească finanțare din uh, obiectivul 3 și să primească o uh, finanțare dar nu cred că ele ar trebui să aibă prioritate față de alte proiecte care sunt uh, coordonate de uh, microregiuni, de regiuni transfrontaliere, uh, pentru că ele sunt la fel de importante ca și macroregiunile. Gibt es weitere Mai există alte persoane care doresc să ia cuvântul? Vreau să vă mulțumesc pentru toate contribuțiile. Mai există cineva care dorește să intervină în această dezbatere? dăm atunci cuvântul comisiei, dacă există cineva din partea comisiei care dorește să vorbească pe acest subiect. Nu. Atunci, doresc să dau încă o dată coordonatorului PP înainte să dau cuvântul doamnei raportoare pentru a încheia subiectul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să Uh, menționez un, um, o chestiune mică, pentru că acest document este foarte bun. Cred că dacă există undeva valoarea adăugată europeană, e bine, ea se regăsește în cooperarea transfrontalieră. Cetățenii de pe ambele părți ale unei frontiere au de câștigat de pe urma acestei cooperări și sunt uh, tot felul de actori care sunt implicați în proiectele interregionale, care colaborează și eu aș vrea să mergem un pas mai departe și să vorbim despre câteva concepte legate de cooperarea la frontierele externe. Mă refer aici la vecinătatea europeană. Recent, la plenară, au fost adresate niște întrebări în acest sens și răspunsul a fost că la sfârșitul acestui an, începutul anului viitor, va fi uh, depus un raport de evaluare despre progresul uh, acestor proiecte. Sunt mari semne de întrebare cu privire la abordarea care a fost utilizată până acum. Dacă o comparăm cu abordarea pe care o avem în programele Interreg, în unde responsabilitatea financiară și gestionarea este împărțită de ambele părți, de o parte și de alta graniței. Cred că această uh, abordare este una care a funcționat foarte bine și poate ar trebui trase niște învățăminte de pe urma ei. Dacă căutăm un model de cooperare în interiorul Uniunii Europene, atunci există, cred, regiuni, unele regiuni în Europa care ar putea să își intensifice eforturile. În obiectivul 3, <coughs> nu știu sigur dacă există regulamente noi în acest sens sau nu, dar mă gândesc la ce am putea să facem. Să păstrăm o parte din buget care să fie alocat din start cooperării de natură regională dar care are o, o focalizare mai internațională. Pentru că eu am fost recent în China și acolo uh, ei încearcă să găsească metode de a transfera prosperitatea dintr-o parte a țării în alta. Chinezii cred că cooperarea interregională este un instrument foarte important în acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Atunci, în încheiere, dau cuvântul doamnei raportoare, doamna Sanchez-Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt destul de mulțumită și chiar fericită să aud ce au avut de spus colegii mei, indiferent care era grupul lor politic sau uh, țara din care proveneau. Cu toții sunt de acord cu faptul că politica regională uh, reprezintă o plus valoare. Și tocmai acest principiu îl vom apăra în acest raport. Trebuie să arătăm că politica de cooperare teritorială este un bun mijloc de a pune în aplicare Europa cât mai concret cu putință. În cadrul acestei cooperări teritoriale nu trebuie să începem să alegem între programe speciale pentru o anumită regiune, între regiunile mari, macro-regiuni, cele mici. Cred că trebuie să ținem cont de tot ceea ce avem la dispoziția noastră. Regiunile sunt foarte diferite, modalitățile de funcționare de asemenea, fizionomia teritorială este atât de diferită și atunci avem nevoie de niște instrumente care să fie ușor de adaptat la toate aceste uh, realități diverse. Am notat că majoritatea colegilor sunt pentru un Erasmus uh, al reprezentanților locali. Am să subliniez acest uh, punct în raport pentru că trebuie ca toate autoritățile locale, toți cetățenii noștri să um, învețe din experiența um, acestor forme de cooperare teritorială să-și înș, însușească mă scuzați, politica regională. Și sperăm că acest proiect pilot despre care a vorbit uh, colega mea, uh, să există un prim proiect pilot Erasmus, să um, fie continuat. Iar noi trebuie să luptăm pentru ca bugetul pentru obiectivul 3 să fie menținut sau chiar mărit mai ales obiectivul de convergență va reprezenta un, uh, o, o miză a discuțiilor bugetare, pentru că știți că um, se va schimba mult um, partajarea acestor regiuni numite de convergență. Apoi, eu cred că Regiunile sunt cele care trebuia să ia inițiativa dacă vor să se regrupeze într-o macroregiune sau nu. Nu trebuie să le dictăm noi uh, cum să facă, totul uh, depinde de interesele pe care le au unii și alții. Cam atât am reținut eu din ce au spus colegii și, cum spuneam, am să țin cont de toate aceste lucruri în raportul meu. Sunt cât se poate de uh, deschisă la sugestii, la contribuții pentru acest raport asupra obiectivului 3 și vă mulțumesc frumos, uh, domnule președinte. Mulțumim, doamna Sanchez-Smith. Dezbaterea se încheie aici și peste 5 sau 10 minute maxim începem să votăm. Vă mulțumesc! Dear colleagues, we... Dragi colegi, începem să votăm imediat și vreau să folosesc această ocazie pentru a vă informa rapid care au fost deciziile coordonatorilor după reuniunea de ieri, mai ales în ce privește împărțirea rapoartelor și avizelor. Mai întâi, în ce privește propunerea de regulament a Parlamentului și a Consiliului care stabilește măsuri pentru regiunile ultraperiferice, raport atribuit grupului GUE, apoi regulamentul în ce privește sprijinul dezvoltării rurale, este raport preluat de PPE, în ce privește accesul la internetul broadband, tot raport care va fi redactat de PPE, în ce privește mobilizarea Fondului de Solidaritate pentru Irlanda, Portugalia, Madeira, și Franța, în urma furtunii Sintia, am hotărât că din cauza timpului uh, insuficient să trimitem numai o scrisoare din partea președintei care își exprimă um, părerea și cei care ar vrea să-și aducă contribuția la această scrisoare pot să-mi trimită cât mai repede sugestiile lor. În ce privește inovarea și, uh, și o Uniune a Inovare s-a hotărât că președinta va face avizul. Acum, în ce privește rapoartele non-legislative, s-a hotărât ca PPE-ul să numească un raportor pentru uh, un raport din proprie inițiativă asupra uh, viitorului politicii de coeziune. De asemenea, s-a hotărât că Verzi vor propune un subiect pentru un raport din propria inițiativă la începutul anului 2011 și secretariatul va informa coordonatorii în cel mai scurt timp asupra viitoarelor comunicări ale comisiei și asupra uh, proiectelor de regulament uh, din viitoarele pachete legislative. Deci secretariatul va informa toți coordonatorii. În plus, grupurile ar trebui să se gândească de pe acum ce studii dorim să efectuăm în 2011 și, în plus, trebuie să putem să folosim acordul cadru pe care îl avem cu instituții de cercetare pentru um, eventualele uh, avize pe care le-ați dori pentru Um, munca dumneavoastră legislativă. De asemenea, am fost de acord să organizăm o reuniune extraordinară cu ocazia celui de-al cincilea raport asupra politicii de coeziune care va fi adoptat de comisie pe 9 noiembrie și vom organiza reuniunea astfel încât comisarul uh, de resort să poată să vină să ne spună care a fost um, rezultatul acestui vot și uh, care este conținutul raportului. Nu este ușor să găsim o dată. Apoi am hotărât să amânăm votul la punctul 9, care este pe ordinea de zi. Deci îl vom amâna până la reuniunea noastră extraordinară. Apoi, coordonatorii au fost de acord acord cu rezultatul uh, discuțiilor grupului de lucru asupra viitorului politice de coeziune, astfel încât să, pot, să poată președinta să-și pregătească prezentarea pe care o va face la forumul um, asupra politicii de coeziune care va avea loc uh, um, între 31 ianuarie și 1 februarie la Bruxelles. Acum Sper că putem să începem voturile. Dragi colegi, avem niște voturi dificile astăzi. Vă rog frumos să facem un vot test cu cardurile dumneavoastră de vot, ca să vedem dacă totul funcționează. S-a deschis votul, puteți să votați, vă rog frumos. Putem să închidem votul? S-a închis votul? Este toată lumea mulțumită? Cu... Deci putem să începem. Primul punct, raportul domnului Luhan, realizarea unei adevărate coeziuni teritoriale, sociale și economice în UE, o condiție sine qua non a competitivității globale. Rămâne în continuare un semn de întrebare în titlu, sperăm că nu va trebui să-l păstrăm. Deci începem votul, vă rog frumos. Avem 15 amendamente de compromis. Întâi amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă? Amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abține, se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru, împotrivă, Abține, se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm, deci verificăm amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este respins 25 de voturi împotrivă și numai 18 pentru. Este respins Tre amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 46, se spune președinta, nu este caduc. Trecem la amendamentul cum am promis, 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doamna Mazzoni, doriți să las cuvântul? Doamnă președinte, îmi cer scuze. În ce privește legătura dintre amendamentul 46 și amendamentul de compromis numărul 4 și numărul 7, eu una am îndoieli, pentru că nu există nicio contradicție. Deci vreau să știu de ce secretariatul a hotărât că acest amendament este caduc dacă compromisurile 4 și 7 sunt adoptate. Președinta, vă rog să ne dați o secundă. Dacă îmi dați voie, doamnă președinte, amendamentul numărul 46 eh, reamintește faptul că a existat o rezoluție a Parlamentului European votată în 2005 și vrea să reintroducă referirea la această rezoluție în considerentele de la începutul raportului și propune fis- folosirea fiscalității diferențiate pentru o perioadă de tranziție în anumite zone dezavantajate. Deci nu există o contradicție între obiectul amendamentului de compromis, căci se vorbește despre uh, finalizarea investițiilor asupra cercetării și dezvoltării. Atâta timp cât această, această uh, finanțare nu este finalizată, atunci se pot folosi alte uh, contribuții financiare. Deci, pentru mine, totul este coerent. Experții spun că nu există nicio problemă, deci dacă coordonatorii politici nu sunt împotriva votării amendamentului 46, atunci putem să-l votăm. Deci vă propun să votăm amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Deci trecem la amendamentul de compromis numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 59. Cine este pentru? Domnul Luhan. Cu referire la amendamentul 59 și anume acesta se referă la uh, alocarea de mijloace financiare pentru următoarea perioadă de programare și anume la o propunere concretă să existe un agrement între Comisia Europeană, guvernele naționale și regiuni, pentru ca regiunile să nu sufere de schimbările de guvern care au loc în mod continuu în cele 27 de state. De aceea, um, acest, amendament a fost, acest um, articol a fost amendat și aș vrea ca el să se voteze împotrivă, pentru ca uh, să rămână în forma inițială și anume să rămână um, acea Uh, propunere de agrement între regiune, guvern și Comisia Europeană. Repet, pentru a da continuitate investițiilor. Și aș vrea aici să rog pe toți colegii să voteze negativ, cu minus. Vă mulțumesc. Thank you. So it is clear Mr. Uh, Luhan has made a comment with regard to amendment 59 and I understand that was not a request to your political group, it was general comment to all colleagues after listening to Mr. Luhan, we vote on amendment 59. Who is in... Este o solicitare față de toți colegii. După ce l-am ascultat pe domnul uh, Luhan, votăm amendamentul 59. Cine pentru, împotrivă? Vom verifica. Deci, uh, verificăm vot electronic pentru amendamentul 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi la 18. Amendamentul 60. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 11. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 12. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 63. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 64 retras. Amendamentul 65. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm pentru că nu este foarte clar. Deci verificăm pentru amendamentul 65 și vă rugăm să votați. a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 24 de voturi la 18. Trecem la compromisul 13. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la pagina următoare. Compromisul 15, cred. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dacă nimeni nu strigă, trebuie să verificăm. Considerăm adoptat. Amendamentul 89 acum. Vot pe părți. Votăm prima parte. cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă, în mod evident. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge, din câte îmi văd. Amendamentul 82, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 84, cine pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 86. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 87. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 89. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 90. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 91. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92. cine pentru? Cade, mă scuzați, spune doamna președinte. 93. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 98. cine pentru? Împotrivă. Vom verifica. Pentru amendamentul 98. Uneori ridicați mâna când întreb cine împotrivă și nu știu dacă votați pentru sau împotrivă. Deci amendamentul 98. Vom verifica. Vot electronic. S-a închis votul. A fost uh, ciudat pentru că rezultatul este 41 la 4. Așa că nu mai știam dacă Lambert era pentru sau împotrivă. Trecem acum la amendamentul 101. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 102. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 103. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum uh, la uh, citate 1 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. 2 in favor. Amendamentul, uh, citat 2, amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum uh, la considerente 4, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă amendamentul 5 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 7 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 10 pentru, împotrivă, vom verifica. Deci, verificăm votul pentru considerentul de amendamentul 10, s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 4 împotrivă, 21 pentru, deci se respinge. Trecem la amendamentul 11. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu știu care e rezultatul. Vom verifica prin vot electronic pentru amendamentul 12. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge cu 26 de voturi împotrivă. Amendamentul 13 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm întregul proiect de raport, vot electronic, Dragi colegi, colegi s-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. 40 de voturi pentru, 5 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Felicitări colegului nostru raportor. Am trece la punctul 9, dar am fost de acord ieri și dumneavoastră nu ați protestat, coordonatorii nu au protestat că votul va fi amânat, așa că trecem la punctul 10 de pe ordinea, ordinea de zi. Raportul Ian Brăjina, ajutor de stat pentru felicitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive. Constanță Crăl. Constanță Crăl dorește să ia cuvântul. Doamnă președinte, ieri, uh, când am pregătit lista de vot, ne-am dat seama că uh, ordinea de vot a amendamentelor 38, 39 și 40 a trebuit să fie inversată. Să votăm întâi uh, amendamentul 40, apoi îmi cer scuze, spune președinta. Nu, nu, nu vă pot auzi. Vă rog, încă o dată. Cred că ar trebui să schimbăm votul la amendamentele 38, 39 și 40. Trebuie să începem cu amendamentul 40 și apoi să votăm 38 și 39. Bine, deci numai pe lista noastră de vot era o greșeală. Bine, atunci îmi cer scuze. Dear colleagues, so we start, uh, to... Dragi colegi, haideți să începem votul. Începem cu amendamentul 32, pentru că 21 am înțeles că a fost retras. Amendamentul 32, cine e pentru? Vorbim aici despre... Spune președinta și se întrerupe. Amendamentul 21 a fost retras. Asta am spus la început. Deci începem cu 32. Amendamentul 32. Cine e pentru? Împotrivă. Eu cred că se respinge. Dacă doriți să verificăm electronic, putem să o facem. Nu. Bine. Atunci 33. Cine pentru? Împotrivă. E aceeași, același raport de forțe, deci se respinge. 18, cine pentru? Împotrivă. E clar că se adoptă. 35, cine e pentru? Cine e pentru? Împotrivă. Dragi colegi, uh, sunt puțin, m-am încurcat puțin, nu văd foarte clar mâinile, deci vă rog, haideți să verificăm. 35. Verificăm electronic votul la amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci, clar, se adoptă 34 pentru. Trecem la compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 37. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 40. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 38 e caduc, 39 de asemenea. 41, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dragi colegi, vă rog să ridicați mâna cum trebuie, să ridicați mâna toți. Văd că coordonatorii votează pentru, deci bănuiesc că tot grupul uh, uh, votează pentru, dar vă rog să ridicați mâna cu toții. 43 pentru. Da, e identic. Bine, 44 e caduc. Votăm acum amendamentul 20. Îl aveți? Amendamentul de compromis 1 a fost adoptat. Deci trebuie să votăm amendamentul 20 pentru că compromisul a fost adoptat. Deci votăm amendamentul 20. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Patruzeci Pentru? Împotrivă? Abțineri? Mm, nu știu. Verificăm. La 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 împotrivă, 17 pentru, deci este respins. 47. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 48 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2, cine pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. La amendamentul 2, de la considerentul 1A, verificăm electronic. S-a deschis votul. Da, se adoptă. 26 la 17. Trecem la amendamentul 3. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul acum. 21, 20 la 20. Deci se adoptă. Trecem acum la amendamentul 4. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Din nou, votul e foarte strâns, deci verificăm amendamentul 4. S-a deschis votul. The vote is closed. 24. S-a închis votul. 24 pentru, 20 împotriva, se adoptă. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă în mod clar. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 9, amendamentul 9, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 este un amendament oral al domnului Ricardo Cortes Lastra. Este cineva care se opune acestui amendament oral? Nu. Atunci votăm 24 uh, cu amendament. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 25. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 26. Pentru?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 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 16. Amendamentul 16. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Dar uh, haideți să verificăm mai bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 împotriva, deci se respinge. Și acum votul final, electronic, dragi colegi, votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 39 pentru. Așadar, se adoptă și acest proiect de aviz. Îl felicit pe Ian Jejina. și mulțumesc secretariatului. Trecem acum la adoptarea uh, proiectului de aviz al doamnei Kolarska-Bobinska uh, cu privire la revizuirea planului de acțiune privind eficiența energetică. Și începem votul cu amendamentul de compromis 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 8, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 10, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. La amendamentul 10 s-a deschis votul. S-a închis votul. 25 împotriva, deci se respinge. Amendamentul de compromis 3. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 15. Cine pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. Votăm amendamentul 15 prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 15 împotrivă, deci se adoptă. 17. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 16 pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu cred că se adoptă. Nu? Dorește cineva să verificăm? Bine, haideți să verificăm. La amendamentul 16 am deschis votul. S-a închis votul. Da, se adoptă mult mod clar 27 la 16, deci votăm uh, final. Votul final este electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 42. Nimeni nu e împotrivă. Două abțineri. Felicitări! Dragi colegi, cu aceasta am încheiat voturile. Cei care doresc să plece, vă rog să o facă în liniște pentru că trecem imediat la punctul 12 de pe ordinea noastră de zi. Oldrich Vlasac, Agenda Urbană Europeană și viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune dragi colegi, documentul este disponibil numai în limba engleză și vreau să îi dau cuvântul lui Ogic Vlasac pentru o scurtă prezentare. Nu luăm astăzi niciun fel de decizie, dar este un subiect important. Așadar, vă rog, haideți să începem discuția, dragi colegi. Vă rog, vă rog, ne continuăm reuniunea. Ogic, ai cuvântul. Vážená paní předsedkyně, eh, dámy a pánové. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Aș vrea foarte pe scurt să vă prezint documentul meu despre agenda uh, urbană europeană și viitorul politicii de coeziune. Eu cred că este un subiect deosebit de important. Comisia Europeană, de asemenea, este pentru acest uh, subiect, pentru că i-a arătat prin mai multe statistici că în jur de 80% din PIB-ul european este generat în zonele urbane ale Europei. În raportul meu îmi doresc să uh, pot să vorbesc în continuarea raportului asupra direcției pe care trebuie să o ia politica de coeziune, raport pe care l-am votat în anul 2009. De atunci și până acum au intervenit mai multe modificări care, bineînțeles, că au un impact asupra acestei politici. Eu cred că, în primul rând, trebuie să clarificăm termenii. Există mulți specialiști care, până la urmă, nu folosesc terminologia corectă, mai ales oamenii politici nu se exprimă corect și reprezentanții locali. De aceea cred că este bine să definim foarte bine ce înseamnă agenda urbană în politica de coeziune europeană, ce înseamnă aceasta în politica regională, ce înțelege prin asta Comisia Europeană. Și cred că toate aceste definiții ar trebui să se regăsească în partea introductivă a raportului meu. De asemenea, în acest raport cred că ar trebui să ținem cont de acele noi uh, legislații sau proiecte legislative care um, acum sunt discutate, că e vorba despre strategia Europa 2020 sau despre viitorul raport uh, al cincilea asupra politicii de coeziune. Prin urmare, îmi doresc ca raportul meu să fie gata până la sfârșitul acestui an, și să pot să țin cont de toate aceste noi texte. Referitor la metodologie, mă gândesc că ar fi bine să avem contribuții de la diferite uh, niveluri de competență, căci totul a început cu o mini-audiere organizată de comisia noastră, o mini-audiere care a fost foarte utilă pentru mine. Și știți că am uh, cooperat cu Eurocities, Telecities și alte asemenea organizații ale orașelor din Europa. Eu însă am participat la alte seminarii și conferințe pentru că am vrut să știu care sunt așteptările cetățenilor cu ce probleme sunt uh, confruntați, cum am putea să-i ajutăm. În sfârșit, vreau să pot să discut acest raport cu toate părțile implicate. Îmi doresc, bineînțeles, să colaborăm cu Comitetul Regiunilor, care este uh, deosebit de competent în domeniu și vreau să colaborăm cu Digi Regio, dar și cu Banca Europeană de Investiții, care este o parte implicată, un actor deosebit de important pentru um, um anexa financiară a întregului raport. Și îi rog pe toți colegii, fie ei membri ai acestei comisii sau nu, să își aducă contribuția dacă subiectul uh, îi interesează. Cred că proiectul de raport va fi pregătit până la sfârșitul lunii noiembrie și apoi vom putea să discutăm și să depunem amendamente. Mai există și alte munci în curs de desfășurare, precum o reflecție asupra viitorului orașelor. Ar fi bine dacă am include și concluziile întâlnirii ministeriale care va avea loc uh, um, între 22 și 24 septembrie pe tema dezvoltării urbane. Va avea loc mai întâi o parte introductivă, cum vă spuneam, unde voi include definițiile pentru anumiți termeni și acest document de lucru pe care uh, vi l-am oferit acum pune principalele întrebări la care ar trebui să răspundem. Și dacă doriți să introduc și altceva decât ceea ce uh, am pus pe foaie, vă rog din suflet să mă contactați. Eu cred că putem chiar să ne întrebăm dacă avem nevoie de o intervenție la nivel european în um, orașele noastre și dacă într-adevăr avem nevoie de această intervenție, cum ar trebui ea să arate. Apoi, spun că trebuie să vedem bine raportul dintre nevoile uh, locale și prioritățile europene. De exemplu, Asociația Cehă a Orașelor și Municipalităților a făcut o supraveghere, o evaluare, mă scuzați, a um, nevoilor orașelor din Cehia și aproape 600 și ceva de chestionare care au fost trimise au revenit completate și s-a văzut clar că aceste orașe aveau nenumărate priorități, dar nu toate erau și uh, cu o plusvaloare la nivel european. Apoi, trebuie să ne gândim cum putem să uh, avem un echilibru între subsidiaritate și intervenție comunitară. Un al treilea capitol la care m-am gândit este acest uh, uh principiu al parteneriatului și al guvernanței uh, la mai multe niveluri. Următoarele întrebări, cum puteți să vedeți, sunt Există loc pentru inițiative noi? Uh, oare prioritățile trebuie tratate la nivel uh, local, regional, național, european? Până acum, uh, felul în care ele au fost tratate a fost uh, satisfăcător, suficient, au existat fonduri suficiente. Fondurile structurale reprezintă, din cauza procedurilor, uh, mai degrabă o piedică, un, ceva care e în detrimentul inițiativelor locale sau nu. Acestea sunt întrebările pe care mi le-am pus în acest capitol. Următorul capitol, numărul 4, cel al uh, delegării responsabilităților în procesul decizional, în cadrul uh, alegerii proiectelor și la nivel financiar. Deocamdată această uh, delegare a responsabilităților a funcționat bine, de exemplu în țările de jos. Vrem să aplicăm și în altă parte un asemenea model sau nu? În plus, trebuie să spunem clar uh, Uh, care sunt competențele strict europene sau, din potrivă, numai cu un caracter național sau local. Penultimul capitol vorbește despre coordonarea politicilor europene. Avem un nivel satisfăcător de coordonare, poate că ar trebui să îmbunătățim lucrurile și, încă o dată, putem să ne referim la celelalte rapoarte care au fost redactate în, înainte, ca de exemplu raportul domnului Pașcaș. Aș vrea de asemenea să vorbesc despre um, um planificarea integrată strategică. Din păcate, nu toți actorii de pe terenul, toate statele membre uh, nu înțeleg încă ce înseamnă asta. O abordare integrată atunci când își fac planificarea. Deci aici ar trebui să um, limpezim lucrurile. Ultimul capitol din documentul meu de lucru vorbește despre planificarea financiară și despre resurse. Încă o dată, trebuie să discutăm problemele care există și pe care le cunoaștem. Știți că municipalitățile găsesc greu finanțare, sunt obligate să contracteze împrumuturi, și asta nu e un lucru bun. Cum putem să ajutăm aceste orașe să dispună de un uh, flux de lichidități care să fie tot timpul disponibil? Poate că am putea să simplificăm procedurile. A tot ceea ce ține de verificări, de uh, comunicarea datelor să nu existe suprapune, să nu verificăm de două ori același lucru, ca să nu încetinim prea mult procesul. Apoi, există multe instrumente, mai ales instrumente financiare, care nu au fost încă uh, uh suficient de des folosite. Și aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre cum am putea cel mai bine să folosim această sursă de finanțare în întregul proces. domnilor și domnilor, iată câteva dintre ideile mele uh, care sper să suscite o dezbatere interesantă astăzi și aș fi deosebit de bucuros dacă îmi trimiteți ideile și contribuțiile dumneavoastră și cei care sunt interesați uh, uh, ar putea să se manifeste astfel încât eu să organizez chiar mici grupuri de lucru. Dacă știți exact uh, situația ale municipalităților, cum se descurcă, cu ce probleme se confruntă, așa cum s-a întâmplat și el, unde, de exemplu, am aflat uh, care erau ultimele rezultate apropo de absorpția fondurilor și știm că nu în toate țările, ca de exemplu în Bulgaria, situația este pozitivă. Mulțumim, spune președinta, nu văd printre raportorii din umbră pe cineva care ar dori să ia cuvântul, dar, a, nu, poate Erika Manner dorește să ia cuvântul? Lamberul Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia paljon esittelijälle Mulțumesc. Doresc să mulțumesc raportorului pentru acest raport excelent. Cred că raportorul a, a, are o abordare excelentă față de această problemă. Este evident că avem nevoie um, de alte politici ferme ca parte a politicii de coeziune punctul de plecare trebuie să fie definirea terminologiei, pentru că în momentul de față e foarte greu de spus ce sunt zonele urbane, care sunt criteriile folosite pentru a le defini, numărul de locuitori sau ce alte criterii. Acest lucru creează confuzie în statele membre și trebuie să se clarifice acest aspect. Pe de altă parte, trebuie să discutăm și despre zonele metropolitane, dar nu doar ale orașelor mari, ci și ale orașelor mai mici, care și ele se confruntă cu provocări. Pentru grupul meu este foarte important să lucrăm în cooperare foarte strânsă cu alte domenii ale politicii de coeziune, de exemplu dezvoltarea rurală, politica de transport și așa mai departe. Uh, este foarte important uh, să dezvoltăm toate aceste domenii în același timp uh, cu politicile urbane, pentru că um, aceste aspecte um, sunt uh, legate unele de altele. Nu trebuie să punem în opoziție zonele rurale și cele urbane, să le separăm. Acest lucru nu este în interesul nimănui. Mă bucur mult de modul în care a abordat raportorul diferitele provocări și soluțiile propuse. Nu trebuie să uităm uh, faptul că transporturile reprezintă un domeniu foarte important, mai ales uh, transporturile ecologice, verzi. Acestea trebuie să fie promovate mult mai mult. Dezvoltarea rurală inteligentă este un alt domeniu în care uh, e multă nevoie de inovații, mai ales în zonele urbane. Este foarte important să ne gândim la oamenii care trăiesc în orașe, care trebuie să fie integrați în politicile urbane și sper că acest lucru va fi menționat foarte clar în versiunea finală a raportului. În general, pot să spun că acesta este un punct de plecare excelent uh, pentru discuții ulterioare pe această temă. Mm, aceasta este părerea grupului meu. Provocările în domeniul dezvoltării urbane sunt majore și dorim să sprijinim uh, linia raportorului. Mulțumesc. Doamna Caimaneli. Euh, aș dori să mulțumesc mai întâi colegului meu, domnul Vlasac, uh, pentru tot ceea ce a făcut, dar am mai multe observații. În primul rând, aș dori să insist asupra rolului determinant al orașelor în confruntarea cu provocarea majoră care este reprezentată de schimbările climatice. Nu vreau să repet ceea ce am spus data trecută, dar trei sferturi din emisiile de dioxid de carbon vin din mediul urban și 80% din energie este consumată în orașe. Deci trebuie să spunem foarte clar, bătălia împotriva schimbărilor climatice va avea loc în orașe. Deci orașe le durabile reprezintă provocarea viitoarelor decenii și aceasta este o responsabilitate a noastră față de generațiile următoare. Iată care e prima mea observație. A doua observație pe care vă cer să o sprijiniți este legată de disparitățile din ce în ce mai mari în orașe. Astăzi, orașele europene acumulează avantaje concentrează bogăție economică, patrimonială, culturală și așa mai departe, dar majoritatea orașelor europene se confruntă și cu disparități majore din punct de vedere social, mai ales la nivelul populației urbane, sărăcia, lipsa uh, de nivel uh, uh, academic uh, și așa mai departe, sunt probleme concrete cu care se confruntă cetățenii noștri. Deci, iată, o altă provocare um, cu care ne vom confrunta e vorba de cursa între orașe. Vom avea pe de o parte orașele competitive și pe de altă parte orașele care vor fi lăsate um, pradă excluziunii sociale. Deci să nu promovăm orașe uh, sau strategii urbane uh, cu două viteze. Deci, prin strategia urbană a Uniunii, trebuie să facem din orașe principalii actori ai uh, dezvoltării durabile. Deci, trebuie să consolidăm rolul dezvoltării teritoriale a orașelor în politica de coeziune. Pe de altă parte, trebuie să ne inspirăm din soluțiile care funcționează și una dintre aceste soluții care a funcționat este inițiativa comunitară urban. Deci, legătura dintre reușita politicilor urbane și participarea actorilor locali în aceste proiecte, deci o politică de coeziune cu participarea orașelor. Să vedem ce s-a făcut și prin Convenția Primarilor, semnată de 1700 de orașe și eu repet ideea mea, programul urban a funcționat, de ce să nu lansăm un program urban în domeniul energiei. Compromisul de la trilog, planul de relansare a domnului Oettinger de 146 de milioane de euro, uh, sunt fonduri pentru îmbunătățirea eficienței energetice în orașe, deci Poate ar trebui să ne gândim dacă acest fond trebuie să se arăture uh, fondului FEDER și dezvoltăm uh, cu Banca Europeană de Investiții modele de investiții pentru a ajuta orașele să își uh, Uh, pună în practică planurile de luptă împotriva schimbărilor climatice. Deci, cu finanțarea acestui, din acest fond, cu parteneriat activ cu uh, instituții financiare pentru investiții pe, lung, pe termen lung, pentru renovarea energetică, în primul rând, a locuințelor. Și voi încheia um, reamintind ce spunea domnul Delbar, președinte al uh, Comitetului Regiunilor, spune orașele nu doresc să fie doar consultate, doresc să participe la politica de coeziune, să o creeze și trebuie să spunem acest lucru în raport. Voi contribui, bineînțeles, la raportul dumneavoastră, domnule Vlasac. Francesco... Vă mulțumesc, mulțumesc, Francesco de Angelis are cuvântul. Grație. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegul Coțolino nu este astăzi prezent, nu poate să participe la discuție pentru că se află în Italia și dânsul este raportor din umbră pentru acest raport, acest document de lucru și doresc să adaug la această discuție um, cu contribuția dânsului, dar și cu aprecierea dânsului uh, față de acest uh, document și rolul acestuia în cadrul politicii de coeziune. Acum, pe fond, dânsul sprijină principiile exprimate în document, mai ales recunoașterea rolului cheie al orașelor în viitorul politicii de coeziune. Iar în ceea ce privește document, eh, conținutul documentului, ehm, favorizarea guvernanței pe mai multe niveluri și a abordării integrate și delegării competențelor, acestea nu sunt complete no, nu sunt concepte noi. În perioada de programare 2007-2013 era deja posibil să se delege anumite competențe autorităților locale și organismelor intermediare ar fi, această delegare ar fi trebuit uh, să se insereze în programe regionale și uh, să facă parte din acestea și din păcate, uh, acesta de multe ori a rămas doar intențe, intenții. Deci, ar fi bine să se înțeleagă care au fost dificultățile întâlnite în delegarea aceste prerogative de programare și de punere în practică a proiectelor integrate a autorităților locale. Pentru că putem să pornim uh, din nou de pe baze mai solide, implicând orașele încă din faza de programare. În fine, două aspecte uh, de adăugat la acest text, un paragraf în legătură cu rolul pe care îl poate avea dezvoltarea urbană în uh, depășirea fazei actuale de criză, de recesiune și dificultățile um, care se confruntă zonele urbane pentru a înțelege cum pot deveni aceste adevărate motoare de creștere și pentru teritoriul din jur. În ultimii ani și mai ales în marile aglomerări urbane au avut, uh, s-au simțit cel mai mult uh, efectele crizei Uh, cu degradarea uh, situației sociale și a mediului. Astfel, doar astfel putem aplica și putem promova strategia UE 2020 și încă un uh, aliniat în legătură cu durabilitatea urbană, orașul să fie uh, legătura dintre diferitele dimensiuni socială, economică, de mediu și de infrastructură. Doar o astfel de integrare durabilă poate duce la o adevărată creștere durabilă și să dea zonelor urbane din nou rolul central pe care îl merită. Deci, colaborarea noastră cu raportorul, domnul Vlasac, pentru căruia îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut, uh, uh, este o obligație pentru a răspunde în mod eficient uh, la această problemă atât de stringentă. Mulțumesc. Acum, doamna Manțoni, numele PPE-ului. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu vreau să-i mulțumesc colegului Vlasac pentru toată munca depusă pentru acest uh, document de lucru și pentru faptul că ne-a invitat să ne implicăm cât mai serios cu putință noi, uh, raportorii din umbră, dar și ceilalți colegi. De asemenea, mă bucur de faptul că uh, domnul Vlasac a dat dovadă și în timpul intervenției sale din această dimineață cât este de angajat în elaborarea acestui document. De asemenea, este important să implicăm toate părțile interesate de acest raport și de această temă. Agenda urbană pentru mine, pentru grupul nostru, este deosebit de importantă și, de asemenea, acordă multă importanță muncii pe care trebuie să o desfășurăm noi dar vreau să vorbesc despre anumite um, idei de care toată lumea este conștientă, de anumite principii pe care um, am bazat construcția Europei. Politica de coeziune în următoarea uh, perioadă de programare este strâns legată de politica de dezvoltare a, a uh, zonelor urbane, pentru că noi știm că acestea din urmă au o cotă parte importantă în uh, PIB-ul european, reprezintă 80% din tot PIB-ul Europei. Zonele urbane sunt principalul motor de dezvoltare al economiei noastre. Plecând de la aceast, uh, acest atom pe care le reprezintă mm, IMM-urile și până la întreprinderile cele mai mari. Așa cum reiese și din uh, uh raportul aflat în discuție, vedem clar că există o tendință de deplasarea uh, um, deplasare a populației din centrul orașelor către periferie și uh, Aici se pune problema pe care a evocat-o și colega Deli, și anume cea a provocării de mediu cărora orașele europene trebuie să-i facă față. Există așadar aspecte pozitive și aspecte care trebuie uh, să fie um, criticate în mod obiectiv din această agendă urbană. Apoi, cred că trebuie să ne gândim la o dezvoltare mai mare a parteneriatelor între zonele urbane și zonele rurale și asta în optica unei dezvoltări regionale cât mai echilibrate cu putință. Și în acest sens, mi se pare că trebuie să existe niște obiective prioritare, căci în diversele agende, în diversele programe care se ocupă de dezvoltarea urbană, nu se vorbește suficient de mult de uh, componența populației care trăiește în aceste zone urbane. În plus, ar trebui ca toate procedurile integrate și toate aceste uh, uh, abordări de jos în sus ar trebui mai bine uh, folosite. pentru a stăpâni, a ține sub control și a face să fie cât mai profitabilă dezvoltarea zonelor urbane, ar trebui ca majoritatea politicilor să fie de competența statelor și nu de competența europeană. În plus, aș mai vrea să fac câteva observații uh, punctuale asupra documentului colegului. În ce privește definițiile pe care vrea să le introducă în introducerea acestui raport, nu știu dacă uh, e bine să includem agenda urbană numai în politica de coeziune. Eu cred că instrumentul urban, despre care s-a spus că a funcționat foarte bine, ar avea și el nevoie de un considerat aparte și ar trebui să ne orientăm propunerile uh, în acest sens, și anume să dăm definiții de termen și în același timp să punem în evidență acele instrumente care au uh, funcționat. Apoi, eu aș vrea poate să îmbin punctele 3 și 4 și 6 uh, și 7. În ce privește clasificarea Oxen, mi se pare că ea este cât se poate de valabilă și că a dat rezultate pozitive, deci putem să o păstrăm. În ce privește identificarea priorităților, chiar și după ce am ascultat uh, ce au avut de spus antevorbitorii mei, mi s-ar pare util să ținem cont de uh, ce este uh, indicat, de exemplu, în agenda Europa 2020. Aici avem mai multe priorități pentru o Europa inclusivă, o Europa care să se găsească din nou pe drumul creșterii economice durabile. Deci ar trebui să preluăm aceste obiective, aceste linii directoare în documentul nostru și în agenda urbană. Apoi, cum s-a vorbit despre instrumentul urban, s-a spus că el a dat rezultate, el a fost deja testat și mă gândesc aici mai ales la uh, um, um, delegarea responsabilității. Și acest uh, delegarea responsabilității a răspunderilor a funcționat bine în trecut, dar trebuie să vedem foarte bine în ce măsură o putem folosi în toate sectoarele. Apoi, în ce privește abordarea integrată și eu consider că ea a dat în trecut rezultate pozitive și că trebuie să o susținem și pe viitor. Apoi, evident că trebuie să facem toate eforturile pentru a simplifica procedurile, pentru a explicita uh, programele entităților locale, pentru că de multe ori productivitatea uh, este afectată, este diminuată din cauza faptului că nu se pot accesa toate instrumentele de finanțare disponibile pentru teritorii. Cred că este o, un bun punct de plecare acest document de lucru și confirm faptul că am apreciat foarte mult invitația adresată de domnul raportor pentru ca toți raportorii din umbră să se implice și nu vom ezita să o facem. Vă mulțumim. Acum domnul Lambert Van Nistelrooy. Mulțumesc, doamnă președinte. A, a avut loc o audiere la care și eu am participat. Și cred că au fost adresate acolo multe întrebări interesante, mai ales referitor la instrumentele pe care le avem la dispoziție. Ar trebui să rămânem la starea de fapt, la starea actuală, sau ar trebui să punem accentul pe acest uh, proces de mainstreaming, de integrare sau mai mult pe strategia Europa 2020. Poate că acum ar fi momentul să găsim noi instrumente, să ne adresăm și băncii europene de investiții. Pentru că ideea nu e doar să oferim subvenții. Cred că ar trebui să facem posibile noi investiții publice, dar și private. Iar uneori, atunci când fondurile vin din uh, bugetele publice, se investește mai mult în infrastructură, de exemplu. Deci poate că am putea să facem progrese dacă am utiliza instrumentele oferite de Banca Europeană de Investiții și să consolidăm uh, uh proiectele în acest uh, fel, finanțarea lor. Cred că trebuie să facem o alegere. Ori uh, mergem pe abordarea pe care am ales-o în programele urban, una comunitară, ori avem o abordare bazată pe BEI. Cred că acum trebuie să luăm o decizie. Uniunea inovării este una dintre temele emblematice și în acest capitol se spune că pe viitor orașele inteligente vor fi un punct foarte important. Inteligente nu doar ca în sensul de ecologice, ci și în sensul de durabile, ceea ce merge foarte bine pe linia obiectivelor din Europa 2020. Deci poate că acest raport ar putea fi văzut ca o punte către proiectele emblematice viitoare pe care Europa vrea să le pună pe picioare. Deci vreau să încurajez pe doamna raportor. Ultimele comentarii din partea domnului Seghedi. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, am să încerc să fiu foarte succint. În primul rând, vreau să îl felicit pe domnul Vlasac pentru acest document de lucru excelent. Există două aspecte minore care consider eu că lipsesc din acest document. Sigur că acesta este punctul meu de vedere personal primul dintre acestea. Cred că trebuie să facem diferența între orașele din uh, Europa de Vest și Europa de Est. Uh, Uh, din uh, fostul Consiliu de Asistență Economică Reciprocă. Dați-mi voie să vă ilustrez situația aceasta cu un exemplu. Exemplul familiei mele. Familia mea uh, lucrează în agricultură de sute de ani și în anii 50 comuniștii le-au luat pământurile, animalele, utilajele și au trebuit să se mute în oraș. Deci eu am crescut în oraș. Și este o diferență aici. În Europa de vest, acest proces de urbanizare s-a desfășurat în mod firesc, dar în Europa de est, el nu a fost un proces natural, unul firesc. Uh, urbanizarea a fost, de fapt, un proces forțat și de aceea trebuie să facem o distinție între cele două tipuri de orașe. Și al doilea element care lipsește din raport, din punctul meu de vedere, este armonizarea uh, rolului pe care îl au zonele urbane și rurale. Am auzit că 80% din PIB este produs în orașe, dar cred că ne focalizăm doar asupra aspectelor economice și uităm despre partea umană. Să ne gândim la orașele în care e o plăcere să trăiești. Trebuie să respectăm uh, dorințele oamenilor care trăiesc în orașe și trebuie să-i ascultăm. Cred că sunt trei aspecte la care trebuie să ne gândim. În primul rând, aspectul Uh, ecologic. Domnul Van Nistelrooy a menționat uh, poluarea și a spus că uh, ne trebuie nu doar orașe ecologice, ci orașe inteligente, astfel încât să se poată trăi în ele și pe viitor. Dar trebuie să vorbim și despre lipsa uh, hranei sănătoase, pentru că avem uh, resurse de hrană, dar nu mai avem hrană sănătoasă la dispoziție celor care trăiesc în uh, orașe. Uh, conflictele etnice sunt un alt element care e prezent în orașe și în Europa de Vest și în Europa de Est. În Europa de Vest imigrația e o problemă, în Europa de Est, în Ungaria, de exemplu, uh, populația romă creează probleme în orașe. Uh, și cred că trebuie să luăm în considerare, să încercăm să găsim soluții la aceste probleme. Am vorbit uh, și trebuie să vorbim despre dezvoltarea orașelor și dezvoltarea din punct de vedere economic. S-a menționat foarte mult, dar trebuie să ne gândim și la cei care doresc să uh, trăiască în afara orașelor, dar nu pot să o facă pentru că uh, nu pot să-și câștige traiul în uh, zonele rurale și de aceea și dezvoltarea rurală este foarte importantă. Trebuie să avem uh, sate mici care să fie viabile. Acestea trebuie sprijinite, zonele rurale trebuie sprijinite. Uh, suntem aici în Comisia Regii și eu cred că Uniunea Europeană n-ar trebui să facă doar gesturi simbolice față de uh, spațiul rural. Nu, trebuie să luăm măsuri concrete, să creăm locuri de muncă în uh, satele mici, în spațiul rural. Trebuie să uh, existe uh, instituții de educație în aceste sate. Ar trebui să existe infrastructura necesară. Uh, Um, cei care trăiesc în aglomerațiile urbane uh, se pot baza pe tot felul de mijloace de transport, iar cei care trăiesc în spațiul rural trebuie să poată ajunge în orașe rapid uh, și într-un mod ecologic și aici trebuie să nu uităm energiile regenerabile. Așadar, pe scurt, vreau să-i ajut pe colegii noștri din Europa de Vest să înțeleagă că trebuie să ne focalizăm și asupra diferențelor între orașele din Europa de Vest și Europa de Est și n-ar trebui să facem o separare între zonele urbane și cele rurale. Mulțumesc! Cu aceasta încheiem discuția la raportul lui Olgic Vlasac. Vlasac, Olgic, sper că nu mai vrei să iei cuvântul. Deci eu repet, ai invitat pe toată lumea să îți trimite contribuțiile. Îți dau un minut pentru că sunt foarte prost cu timpul, o jumătate de minut, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Singurul lucru pe care mai vreau să-l spun este, de fapt, să mulțumesc. Pentru că multe dintre lucrurile care au fost menționate aici au fost chestiuni pe care eu nu le-am menționat în raportul meu uh, pentru că nu am vrut să o fac. Am uh, discutat de mai multe ori despre uh, modalitățile ecologice de transport și pot să vă arăt tot felul de documente de la audierea privind orașele inteligente. Toate aceste elemente au fost deja acoperite și am să vi le pun la dispoziție și am să le uh, includ în raportul meu. Uh, în ceea ce privește schimbările climatice, orașele ecologice, da, sunt de acord, acesta este un lucru foarte important și trebuie luat în considerare, pentru că uh, dorim să oferim mai multă asistență în acest sens. Uh, în ceea ce privește Convenția Primarilor, am primit acest document și am să-l incorporez de asemenea. Și sigur că nu mă aștept să creăm frontiere între orașe și sate, dar această cooperare trebuie să aibă loc în mod uh, firesc. Oamenii care trăiesc în apropierea orașelor, în zone rurale, trebuie să fie mândri de orașul în care um, trăiesc, iar cei din orașe trebuie să uh, fie mândri de zona rurală de, din jurul orașului. Există multe documente pe care nu cred că trebuie să le discutăm acum în detaliu. În orice caz, pentru că această strategie să fie, uh, să aibă succes, ea trebuie să fie uh, legată, interconectată cu toate uh, strategiile din acest domeniu. Dragi colegi, spune președinta, am o cerere foarte, foarte serioasă. Ieri am hotărât să facem o schimbare în ordinea de zi, astfel încât domnul De Angelis să poată să-și prezinte raportul, pentru că are un tren de luat. Uh, deci să poată să își prezinte raportul înainte de pauza de prânz, ceea ce înseamnă că mai avem trei rapoarte și o oră, mai mult sau mai puțin, ceea ce înseamnă 20 de minute pe raport. Dacă nu reușim să ne încadrăm în acest timp, atunci nu putem să uh, dăm curs cererii domnului de Angelis și trebuie să ne reîntoarcem la ordinea de zi așa cum era înainte. Deci vă rog, vă implor să uh, aveți uh, prezentări foarte, foarte scurte, să vorbiți la obiect, astfel încât să putem respecta ordinea de zi. Avem acum un proiect de aviz al doamnei uh, Hakaeva Husmenova. Vreau să vă aduc aminte că la ultima întâlnire regii am discutat acest uh, subiect. Doamna Husmenova nu a considerat că e necesar să facă comentarii uh, suplimentare. Deci deschid discuția. Dacă doriți să continuați această discuție, puteți o faceți, dar vă rog să luați în considerare faptul că timpul nostru este foarte limitat. Așadar, înțeleg că doamna Hiusmenova nu dorește să mai facă o introducere în acest subiect, deci am putea să trecem direct la um, contribuțiile raportorilor din umbră, dacă vreunul dintre aceștia dorește să continue discuția începută luna trecută. Sabine Verheyen. Vreau foarte pe scurt să mulțumesc pentru cooperarea foarte bună cu doamna Hrismenova. Uh, am putut să discutăm foarte bine. Vreau doar să atrag atenția asupra celor două puncte pe care le-am menționat și data trecută. Și anume, nu este vorba de toate administrațiile locale, toate uh, acestea să uh, aibă obligația uh, multilingvismului, pentru că ar fi mult prea mult. Uh, dar aș vrea să ne concentrăm asupra ghișeelor unice, astfel încât fiecare uh, companie care dorește să își uh, extinde activitatea într-un alt stat să aibă posibilitatea să ia legătura cu un ghișeu unic pentru a primi uh, consultanța uh, necesară. Și uh, trebuie să existe posibilitatea de a uh, comunica fie în uh, engleză, fie în uh, limba statului respectiv. Acesta trebuie să fie favorizat, în orice caz, nu trei limbi uh, oficiale neapărat, pentru că asta e prea mult pentru unele administrații. Mulțumesc pentru această abordare disciplinată. Jens Gaier acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, vreau să spun că mă bucur să pot să fiu uh, aici. Din păcate, Uh, reuniunile celorlalte comisii în care sunt membru au uh, loc de cele mai multe ori în paralel, de aceea nu prea pot să vin aici. Uh, grupul meu m-a numit raportor din umbră pentru acest aviz cu privire la directiva serviciilor. Multilingvismul. Eu nu sunt sigur că această abordare este într-adevăr practicabilă. și cred că până la urmă acest lucru dăunează mai mult uh, avizului decât uh, să îl îmbunătățească. Cred că problema limbilor ar trebui pur și simplu să fie lăsată la latitudinea autorității locale sau regionale respective, uh, ea să decidă în care caz dorește sau poate să ofere comunicare într-o altă limbă. Așadar, multilingvismul ar trebui, de fapt, iese și din sfera noastră de competență și cred că până la urmă creăm o discuție inutilă. Am să depun câteva amendamente la proiectul doamnei Fiusmenova care vizează garanțiile care trebuie să fie um, puse în aplicare în uh, ceea ce privește directiva serviciilor. În Germania, am văzut această discuție cu privire la directiva serviciilor, care, de fapt, este menită uh, pentru a uh, crește exploatarea uh, beneficiilor aduse de piața internă. Și aici se pune întrebarea care este uh, rolul uh, orașelor, dacă crește concurența între ele, care este uh, legătura cu asigurările sociale acordate angajatorilor uh, care uh, lucrează în întreprinderi uh, care oferă servicii, uh, care până acum au fost în uh, serviciul comunelor în care au trăit. Eu cred că trebuie să avem uh, un principiu, aceeași, uh, același salariu pentru același uh, um, pentru același servicii, în același loc, cred că ar trebui să luptăm împotriva scăderii standardelor sociale prin punerea în aplicare a acestei directive, pentru că atunci uh, entuziasmul uh, cetățenilor pentru Europa va scădea. Uh, și acest um, ghișeu unic, cred că uh, pentru, pentru servicii poate să fie util pentru, uh, și pentru angajați care să se adreseze ghișeului din țara respectivă, unde doresc să lucreze sau unde lucrează. Eu cred că uh, administrațiile locale nu ar trebui să fie supra-solicitate cu astfel de servicii pentru că ele trebuie să se ocupe de serviciile care sunt direct în interesul cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Hiusmenova. doriți să încheiați această discuție? Dato, uh, mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult că raportorii din umbră au făcut uh, propuneri uh, atât de interesante. Doamna Verhen a făcut această propunere care a fost incorporată în liatul 4 Um, e vorba de principiul uh, multilingvismului la punctele de contact și încurajarea statelor membre, adresată statelor membre să folosească cel puțin unul dintre limbile oficiale ale comunităților pentru a garanta rapiditatea în relațiile dintre, com- dintre autoritățile competente și uh, furnizorii de servicii. În uh, versiunea mea oficială inclusesem uh, această, am, am inclus această propunere uh, pentru că dânsa s-a implicat mult în discuțiile preliminare. Doresc să mulțumesc și domnului Gher, care este raportor din umbră pentru socialiști și democrați. Voi integra toate propunerile pe care ni le-a făcut și sper că atâta timp cât procedura de propunere de noi uh, propuneri este deschisă, vom reuși să ajungem la un text consolidat care cred că va fi foarte util pentru regiunile europene. Aștept cu nerăbdare propunerile colegilor și sunt convinsă că vom ajunge împreună la un compromis bun în interesul statelor membre. Doresc să vă informez de faptul că data limită pentru depunerea amendamentelor este 9 noiembrie, ora 6 după masă, ora 18, astfel vom putea vota în Comisia Regii pe 30 noiembrie sau 1 decembrie. Deci, amendamente până, la, până pe 9 noiembrie, ora 18. Și acum trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi raport proiectul, uh, proiectul de aviz al domnului De Angelis privind uh, o politică industrială în era globalizării. Acesta este un, un prim schimb de opinii. Nu trebuie să hotărâm nimic astăzi. Domnule De Angelis, aveți cuvântul și vă rog nu uitați că după dumneavoastră mai urmează doamna Constanțe Crel cu raportul său. Mulțumesc, doamnă președinte. Um, trebuie să mă scuzați pentru că uh, am cerut uh, să anticipăm acest subiect pentru dimineață, așa că foarte pe scurt. Uniunea Europeană trebuie să pună accentul pe viitorul său industrial. O facem uh, într-un moment dificil moment uh, de criză cu care se confruntă multe întreprinderi uh, și care afectează, îi afectează pe mulți uh, lucrători și multe familii. O facem mai ales cu obiectivul de a ieși din această criză și de a relansa dezvoltarea economică, um, renașterea, reconstrucția sistemului nostru industrial. În ceea ce privește activitatea acestei comisii, și după discuții pe care le-am avut în aceste ultime săptămâni cu ceilalți raportori din umbră, cărora le mulțumesc pentru contribuții și mai ales pentru colaborarea lor atât de prețioasă, doresc să prezint pe scurt acum acest proiect de aviz mm, organizat pe 13 puncte. O voi face foarte, foarte pe scurt. Uh, politica industrială trebuie să fie coerentă cu obiectivele generale ale Uniunii Europene în lupta împotriva schimbărilor climatice, deci respectându-se standardele de inovare competitivă și um, ale celorlalte, piețe globale. Trebuie să se acorde deosebită importanță întreprinderilor mici și mijlocii. Tocmai ieri am vorbit despre rolul acestora în politica de coeziune. Am spus că ele reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre și eu consider că o strategie integrată pentru relansarea industriilor europene nu uh, poate să lase deoparte întreprinderile foarte mici, mici și medii din Uniunea Europeană. Am încercat să pun accentul asupra necesității unui dialog constructiv între diferiții actori de pe piață și uh, cu uh, forța de muncă invitând o implicare mai mare pentru uh, punerea în aplicare a Small Business Act și uh, pentru promovarea accesului la credit. S-a pus de asemenea accentul pe clusterele de inovare, poli de excelență, ca vectori ai creșterii economice și ca parte a unei abordări, a unei abordări integrate cu centrele academice și de formare. Este foarte importantă relația dintre sistemul de producție și lumea universitară, mai ales pentru relansarea capitalului uman, capitalului uman eh, calificat de care e atâta nevoie, pentru a stimula întreprinderile. Deci trebuie să investim mai mult în inovare, în cercetare, în excelență, pentru uh, a favoriza dezvoltarea economică. În fine, trebuie afirmat principiul uh, centralității uh, autorităților locale, regionale, mai ales prin instrumente financiare, Fondul Social European, Programul Cadru pentru Inovare și Competitivitate și un nou raport uh, cu Banca Europeană de Investiții. Iată care ar fi uh, modalitatea prin care regiunile și autoritățile locale pot să își reafirme rolul central. Eu doresc ca aceste instrumente să nu fie doar reconfirmate dincolo de 2013, ci între ele trebuie să existe mai multă integrare, o mai bună armonizare, ca ele să se bucure uh, de o finanțare și mai importantă necesară în direcțiile indicate pentru a garanta dezvoltarea economică uh, și ocuparea forței de muncă. Thank you very much. Mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorilor uh, din umbră, doamna Erika Maler, mai întâi. Mulțumesc. Mulțumesc raportorului. Această prezentare uh, a fost uh, foarte bine făcută. Raportorii din urmă, într-adevăr, au fost uh, implicați. Mulțumesc. Uh, aș dori să abordez patru aspecte. Această măsură, în general, este esențială pentru că zonele industriale tradiționale se află într-o, trec printr-o perioadă de schimbări um, ocuparea forței de muncă este fluctuantă și trebuie să investim în noile surse de creștere economică și de ocupare. Doresc uh, să pun accentul pe aceste clustere de întreprinderi deci, producția și cercetarea și dezvoltarea să aibă loc, uh, să, să fie făcute în același uh, să se reunească într-o astfel de structură de cluster. În al doilea rând, e important ca această exploatare a resurselor naturale să fie durabilă. Trebuie să se țină cont de importanța acestei în întreaga regiune. În al treilea rând, în legătură cu schimbările climatice, acestea nu trebuie să fie percepute doar ca o amenințare, ci și ca o ocazie, o oportunitate. Un al patrulea aspect în legătură cu luarea în considerare a zonelor periferice. Trebuie să nu se uite caracteristicile specifice ale acestor zone uh, în ceea ce privește competitivitatea și infrastructura. Iată pe scurt ceea ce doream să spun. Mulțumesc. Cooperarea cu raportorul până acum a fost foarte bună. Nu mai văd nici alți raportori din umbră prezenți. Doamna Karimadeli, dar dumneavoastră nu sunteți raportor, uh, locuiți pe raportorul din umbră din partea grupului dumneavoastră? Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Evangelis, mai întâi uh, vă transmit scuzele colegei mele, Catherine Ghez, care nu poate fi prezentă astăzi aici, dar uh, m-a rugat să uh, vă transmit punctul său de vedere legătură cu proiectul dumneavoastră de aviz. Textul dumneavoastră ține cont de orientările pe care vi le-a transmis. Vă mulțumește pentru acest lucru, mai ales Uh, luarea în considerare a disparităților regionale uh, pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice și provocărilor uh, energetice și demografice, deci pentru regiunile cele mai puțin dezvoltate. Pentru a face față provocărilor globalizării, regiunile cele mai vulnerabile au nevoie de sprijin. regiunile ultraperiferice sunt foarte importante pentru noi, pentru că de multe ori sunt uitate. Sperăm uh, că aceste puncte se vor regăsi în forma finală a textului și vă mulțumim uh, mult pentru tot ceea ce ați făcut în amonte, dar regretăm uh, faptul că lăsați deoparte ideea relocalizării economiei și circuitelor Uh, scurte, pentru că în situații de criză o idee pentru relansare este tocmai dezvoltarea locală. Dacă dorim uh, locuri de muncă durabile și care să nu fie delocalizate, trebuie să ne concentrăm tocmai pe acest aspect. Nu trebuie să uităm uh, rolul regiunilor în finanțarea unor infrastructuri nepoluante care nu consumă prea multă energie. Trebuie să se investească în sectoare industriale care se vor dezvolta odată cu lupta împotriva schimbărilor climatice și înlocuirea energiilor fosile cu energii regenerabile. E vorba de asemenea de eficiența energetică a clădirilor, a proceselor industriale, de transporturi mult mai ecologice. În fine, regiunile au un rol important de jucat Uh, în ajutorarea sectoarelor care vor pierde teren, industria automobilă sau aeriană. Trebuie sprijinită reconversia profesională a salariaților, finanțând planuri de formare de reconversie profesională. Iată ce am avut de spus. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Very much and... Mulțumim și acum Rosa Seras Feragu din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. În esență, vreau să spun că avizul domnului raportor este cât se poate de echilibrat și că mm, nu suscită controverse deosebită, mai degrabă va întruni consensul. Sunt de acord cu mm, locul pe care uh, raportorul a vrut să-l acorde în text uh, IMM-urilor, pentru că, bineînțeles că ele sunt uh, inima întregii politici industriale europene. Ne aflăm la o răscruce de drumuri, așa cum a spus și domnul de Angelis. Criza economică a făcut să apară noi provocări, de asemenea ne-a învățat că uneori trebuie să luăm măsuri în urgență. Apoi trebuie să se țină cont și de uh, economia la negru, de activitățile clandestine. Trebuie să fim foarte atenți în această perioadă de criză. Apoi nu trebuie să pierdem în vedere regiunile insulare și pe cele ultraperiferice. Dumnealui vorbește și despre industria turismului. Dacă îmi permiteți, aș vrea să atrag din nou atenția asupra importanței acestei industrii pentru că Europa este prima destinație turistică în lume și, de exemplu, într-o regiune ca a mea, în insulele Baleare, uh, turismul este principala sursă de venituri. Deci, bravo, domnule raportor, pentru faptul că nu ați uitat turismul și sperăm că, datorită amendamentelor noastre, o să putem să îmbunătățim textul. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Mai dorește altcineva să se exprime? Dacă nu, atunci îi dau cuvântul domnului De Angelis, dacă dorește să rezume discuția noastră. Mulțumesc foarte pe scurt, doamnă președintă. Am luat notițe uh, pentru a mi-aminti de toate sugestiile colegilor pentru ca să putem să îmbunătățim textul mai ales în ce privește faptul că regiunile trebuie să joace un rol central, folosirea resurselor, transferul de cunoștințe, subiectul legat de clasele de inovare. Sunt convins că împreună o să facem o treabă bună și mai ales una care să fie uh, importantă pentru um, economia europeană. Vă mulțumesc, spune doamna Hubner. Închidem, închidem dezbaterea la acest punct. Termenul limită de depunere al amendamentelor este de asemenea 9 noiembrie la orele 18, astfel încât să putem să adoptăm avizul înainte ca întregul raport să fie votat. Deci vă reamintesc 9 noiembrie, orele 18, data limită pentru depunerea amendamentelor. Acum, dacă sunteți de acord? Trecem la punctul numărul 14 de pe ordinea de zi. Raportul doamnei Constanței Crel. A, o așteptăm, deci dumneavoastră încă nu este în sală. Atunci folosesc această ocazie pentru a mă adresa celor colegi care nu fac parte din Comisia uh, SURE. Cred că știți că această comisie temporară a fost creată în luna iunie acestui an ca să pregătească poziția Parlamentului în ce privește viitoarele perspective financiare și a primit un mandat valabil până în luna iunie anului viitor. Pentru că până atunci trebuie să fie redactată uh, avizul final al Parlamentului și să fie votată în plenară. Această comisie Uh, lucrează acum asupra unor teme uh, cu caracter orizontal. Și în luna ianuarie probabil ne vom ocupa de politici sectoriale. De aceea avizul de la Comisia Regii va fi deosebit de important și atunci vă rog să nu îl pierdeți din vedere, uh, cu atât mai mult cu cât Doamna Constanța Crăl pregătește acest document în numele comisiei noastre și acum îi dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Tocmai vin de la comisia SURE și constat, a nu știu câta oară, că acolo cel puțin fiecare al doilea vorbitor vorbește de politică de coeziune. Cu toate că niciunul nu este membru în Comisia de Dezvoltare Regională. Deci, uh, noi uh, suntem, uh, avem uh, în mâinile noastre un subiect foarte important. E vorba de foarte mulți bani. Cu toate acestea, trebuie să emitem un aviz puternic pentru ca toate conflictele care există și în Comisia Șor și vor exista și la plen să poată fi depășite. Nu știu dacă ați spus ceva despre calendar, doamnă președinte. Eu sperasem că uh, Uh, vom avea un pic mai mult timp pentru acest aviz, dar după ce am vorbit cu doamna Haug, președinta Comisiei SURE, am uh, totuși impresia că ar trebui să facem toate eforturile ca la sfârșitul lui ianuarie să adoptăm deja acest aviz în comisia noastră, astfel încât raportorul, domnul Gariga, raportorul din Comisia SURE, se poate să includă avizul nostru în raportul dânsului să nu vină apoi prea târziu și uh, să se discute doar eventual ce puncte ar mai putea să fie preluate. De aceea, în următoarele două luni și jumătate avem uh, un calendar într-adevăr foarte strâns, foarte plin și de aceea și în la reuniunea noastră din decembrie eu am să prezint uh, proiectul de aviz și Sper că deja toate comentariile, toate contribuțiile din partea grupurilor politice vor veni uh, cât mai repede. Ca introducere, trebuie să vă spun că trebuie să ne ocupăm în acest aviz de foarte multe puncte, dar din punct de vedere pur tehnic, eu uh, sunt destul de handicapată în, cu acest aviz, pentru că sunt foarte limitată, am doar un spațiu foarte limitat. Uh, Trebuie așadar să trec acolo niște formulări, niște fraze foarte scurte, uh, să încerc apoi să depun niște amendamente eu însămi pentru a uh, explica punctele respective. Și să vă dau un exemplu. Mie mi s-ar părea foarte bine să uh, trecem prioritățile noastre în acest aviz și dacă spunem în aviz trebuie să susținem cercetarea, atunci e nevoie de o justificare și de o descriere. Ce vrea nume vrem să facem? Cercetarea e mult prea vast. Așadar, acest lucru se va face printr-un amendament. Și acum câteva explicații la subiect. Sper că colegii îmi vor prezenta pozițiile lor, um, mă vor ajuta să formulăm acest aviz. Știți cu toții că politica de coeziune uh, în uh, perioada financiară uh, actuală are 358 de milioane de euro, are partea leului din bugetul uh, comunitar. Politica de coeziune este ancorată în mod explicit în tratatul de la Lisabona, are <clears throat> o pondere mult mai clară decât până acum și știți că a apărut și conceptul de coeziune teritorială. Vom uh, avea o competență de codecizie pentru următoarea perioadă de finanțare și, de asemenea, și pentru strategia uh, Europa 2020, în care politica de coeziune joacă un rol important. Astăzi, în Comisia Shore, am uh, pus, am primit la dispoziție pentru consultare un document și vreau să vă citez din el pentru că e important pentru negocierile care au loc uh, la bugetul după 2013. În momentul acesta, în uh, uh, bugetul pe 2010 avem aproximativ 1% din PIB, undeva 123 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că e doar foarte puțin. Pentru 500 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene avem 246 de euro pe an pentru ca acești cetățeni să trăiască în libertate, siguranță, democrație, în stat de, de drept, care să se bazeze pe drepturi fundamentale, într-o economie socială de piață, cu un uh, model social uh, care nu are comparație în lume, uh, care să poată trăi bine, să poată să călătorească, să studieze în alte țări, să trăiască oriunde doresc în această Uniune Europeană, ca să avem o piață internă. Uh, Uh, și, de asemenea, uh, eforturi comune în uh, sprijinul consumatorilor și consumatorilor și muncitorilor. Deci 246 de euro pe om pe an, ceea ce e nimic. Și cred că ar trebui să spunem din start, dacă noi spunem că vrem să avem o politică de coeziune după 2013, care să dispună și de un buget Uh, acest buget trebuie să facă posibilă realizarea politicii respective. În uh, strategia Europa 2020 e foarte frumos că sunt uh, trecute aceste obiective, dar avem aceste trei categorii, dezvoltare inteligentă, durabilă și inclusivă, nu mai știu cum îi spun exact, inclusivă, uh, sunt trei categorii, dar politica de coeziune nu este oare parte dintr-o politică inteligentă? Nu este oare parte a unei politici durabile? Eu cred că ar trebui să specificăm foarte clar acest lucru, pentru că cu asta încep toate dacă se uh, face defalcarea bugetară pe domenii, atunci există pericolul ca până la urmă să spunem vrem mai degrabă dezvoltare uh, inteligentă, dezvoltare durabilă și atunci uh, reducem uh, fondurile de la politica de coeziune și punem uh, mai multe fonduri pentru primele două domenii. Eu cred că e important ca uh, fondurile alocate în politica de coeziune pentru cercetare și dezvoltare, pentru protecție climatică, pentru eficiență energetică, uh, acestea uh, trebuie să beneficieze de finanțare. finanțare finanțarea necesară este mai mare decât um, există în momentul de față. Uh, politica de coeziune este o politică pentru regiuni și imediat ce începem să facem o uh, defalcare pe sectoare, uh, regiunile rămân uh, pe din afară și eu cred că avem o responsabilitate foarte importantă față de regiuni. Acesta trebuie să poată să decidă ce vor să facă cu banii. Iar uh, statele membre, statelor membre trebuie să li se spună foarte clar și și regiunilor, sigur, că chiar dacă există această criză economică și financiară, dacă ei cred că pot să facă economii în politica de coeziune, uh, pentru ca regiunile să primească bani, eventual fonduri pe, la nivel, de la nivel național, e bine, în orice caz trebuie să aibă foarte mare grijă ce politică fac. Acesta trebuie să fie o politică de dezvoltare uh, pe liniile de până acum. Politica de coeziune uh, date fiind cele 20, 271 de regiuni pe care le avem în Europa, Uh, cuprinde cele trei uh, tipuri de regiuni, de obiectivul 1, obiectivul 2, dar din cifrele Eurostat din 2007 deja se vede foarte clar că această hartă a regiunilor s-a schimbat foarte mult. Uh, trebuie să văd dacă reușim să obținem ultimele cifre. În orice caz, din 2007, pe harta din 2007, se vede foarte clar că numărul uh, regiunilor de obiectiv 1 uh, se va, va scădea foarte mult după 2013 ce ar avea ca și consecință uh, dacă s-ar da curs dorințelor statelor uh, noi și s-ar face o concentrare doar pe obiectivul 1, atunci părți importante, un, un număr important din uh, regiunile din vechea Europa, să-i spunem așa, nu ar mai primi foarte mulți bani din politica de coeziune. Dar nu e vorba doar de uh, statele membre mai vechi, ci și state mai noi, cum ar fi Malta sau Slovenia, um, care deja conform cifrelor din 2007 nu vor mai primi aceste fonduri. Deci cred că dacă vorbim despre categoriile actuale, atunci trebuie să uh, ținem minte că avem nevoie de regiuni și sub obiectivul 1 și sub obiectivul 2. Avem nevoie de regiuni care să poată participa la politica de coeziune politica de coeziune nu înseamnă doar că trebuie să sprijinim regiunile defavorizate, ci înseamnă că trebuie să combatem problemele care există în Uniunea Europeană, că trebuie să încercăm să reducem marile disparități uh, interregionale. Dar asta nu înseamnă că trebuie mers, uh, trebuie mers doar de jos în sus în regiunile mai defavorizate, ci înseamnă că toate regiunile trebuie să beneficieze de această politică. Uh, din punct de vedere economic și din punct de vedere social. Așadar, eu cred că solidaritatea nu merge doar într-o direcție. Nu, solidaritatea, dacă ea vrem să funcționeze într-adevăr, trebuie să fie multidirecțională. Dacă ne uităm acum la prioritățile pe care vrem să le sprijinim, avem în rezoluția pe care am adoptat-o câteva elemente și cred că acesta este minimul uh, așteptărilor noastre pe care ar trebui să le trecem în acest text. Uh, creșterea, uh, dezvoltarea durabilă, uh, inclusivă, uh, punerea accentului pe crearea de locuri de muncă mai multe, dar și mai bune, aceasta este prima prioritate. Sigur că pentru asta avem nevoie de infrastructură, acest lucru este evident pentru toată lumea, infrastructură nu doar în domeniul transporturilor, uh, ci și în domeniul uh, aprovizionării, alimentării cu apă și uh, ape uzate, tratarea deșeurilor, energie. Um, cred că putem să uh, tratăm toate aceste subiecte sub uh, conceptul de infrastructură. Și, într-adevăr, uh, statele membre noi au aici nevoi foarte diferite față de statele membre mai vechi și îi înțeleg pe uh, colegii din uh, comisie care spun că trebuie pus mai mare accent pe fondul de coeziune care să susțină și proiecte de infrastructură. Și alții vor spune, nu, acest lucru ar trebui făcut prin fondul FEDER. Cred că ar trebui să, să discutăm aceste lucruri uh, pentru a transmite Comisiei Sure clar ce dorim. O altă prioritate care nu este contestată de nimeni este domeniul cercetării, dezvoltării, Uh, inovării, dezvoltării de tehnologii și legat de acestea, uh, cercetare apropiată de economie, i-aș spune eu. Așadar, uh, transpunerea rezultatelor cercetării în economie. Prin, prin aceasta se pot sprijini mai ales IMM-urile care nu au capacități de cercetare proprii și nu au posibilitatea să uh, Uh, să aibă astfel de capacități. Aici trebuie să punem accentul. Și dacă ne gândim aici la politica regională, asta înseamnă că, într-adevăr, este important ca în regiuni, pe teren, să se ia deciziile cu privire la Uh, care sector, care domeniu este sprijinit, beneficiază de mai multă asistență. Uh, situația este diferită față de programul cadru de cercetare. Trebuie să avem o altă mentalitate. În uh, programul cadru de cercetare se face la nivel european ceea ce statele membre nu pot să facă din fonduri proprii. Este o abordare complet diferită față de ceea ce vrem noi acum. Noi vrem să sprijinim cercetarea și dezvoltarea în regiuni și prin asta să ajutăm dezvoltarea economică acolo, local. Și, de asemenea, în uh, acest context este foarte important ca toate chestiunile legate de educație să fie menționate de asemenea. De la uh, școli, nu vrem sigur să intrăm în uh, competențele statelor membre, dar dorim să acordăm asistență pentru îmbunătățirea uh, educației în școli. Uh, acest lucru este deja uh, trecut în perioada de programare actuală, cred că ar trebui consolidat și, de asemenea, ar trebui să mergem și în uh, sectoarele de formare profesională, calificare, uh, formare pe, de-a lungul vieții uh, și acest uh, concept de formare pe tot parcursul vieții trebuie să fie, uh, să primească un accent mai important în politica de coeziune, pentru că este un factor foarte important pentru uh, regiuni, pentru capacitatea lor de a se îmbunătăți. Și acest lucru are de-a face cu dimensiunea socială. Politica de coeziune consolidează dimensiunea socială. Cum se combate sărăcia? Prin programe care oferă posibilitatea de integrare pe piața muncii. Uh, acest, uh, acest element pentru mine este un factor foarte important Uh, de legătură între Fondul Social European și politica de coeziune și cred că trebuie să spunem foarte clar că noi insistăm ca Fondul Social European să fie parte din și să rămână parte din politica de coeziune, nu poate să fie uh, separat. Trebuie să existe într-adevăr o transparență mai puternică, să fie accesibil pentru toate regiunile, dar să rămână parte a politicii de coeziune. Uh, de asemenea, ar trebui să încercăm să uh, dezvoltăm același concept pentru spațiul rural. Fondul pentru dezvoltarea spațiului uh, rural trebuie să rămână sub umbrela politicii de coeziune, să intre sub umbrela politicii de coeziune. Pentru că acest lucru are consecințe financiare. Dacă combinăm inteligent aceste două elemente, atunci uh, fondurile regionale europene vor putea să fie gestionate mult mai eficient, se vor putea face economii care pot să fie uh, folosit, bani pot să fie folosiți pentru altceva. Deci aici cred că avem posibilități de flexibilitate financiară pe care ar trebui să le uh, utilizăm și în negocierile privind bugetul după 2013. În acest context, dacă vrem să fim eficienți în dezvoltarea rurală, atunci uh, trebuie să continuăm ceea ce am încercat în uh, perioada de asistență actuală, și anume să ne concentrăm uh, fondul regional asupra dezvoltării urbane integrate, pentru că eu cred că aici trebuie să promovăm dezvoltarea durabilă a orașelor, care are și o dimensiune economică și una uh, ecologică și una socială. Și cred că aici avem posibilități foarte bune de a uh, utiliza în mod eficient banii, mult mai eficient decât uh, s-a întâmplat până acum. Și, din punctul meu de vedere, nu este ultima prioritate, ci una foarte importantă, doar în această ordine e la sfârșit. Eu cred că noi, Parlamentul, ar trebui să cerem că să cerem ca uh, aspectul cooperării uh, transfrontaliere să fie întotdeauna inclus. Uh, avem cooperarea uh, între regiuni, cooperarea între state membre, avem uh, macroregiunile și cred că acest lucru ar trebui să fie clar uh, vizibil în buget. Ar trebui să acordăm o mai mare atenție după ce am văzut foarte clar că politica de coeziune are clar o valoare adăugată europeană, în cadrul acesteia, cooperarea transfrontalieră are o valoare adăugată europeană și mai vizibilă, și mai uh, pregnantă și cred că uh, faptul că în momentul de față există doar 2,5% din fonduri pentru cooperarea transfrontalieră um, nu este suficient. Cred că ar trebui să ne gândim dacă nu putem să creștem acest uh, procent. Sigur că, în același timp, trebuie să ne gândim cât de departe vrem să mergem. Dacă vrem să trecem în acest aviz o frază despre ceea ce ne dorim noi cu privire la buget, cum vrem noi să fie bugetul. Uh, eu uh, cred că nu ar trebui în niciun caz să avem fonduri mai puține decât până acum. Deci, pornind de la uh, tre- cele 350 de miliarde de euro, uh, trebuie să vedem cum, uh, sigur că trebuie luată în considerare uh, ajustarea uh, prețurilor, nu știu exact cum trebuie calculat. Eu nu știu cum va arăta bugetul viitor. În orice caz, ca procent, nu e voie să avem mai puțin. Trebuie să ne angajăm, să milităm pentru ca uh, fondurile să rămână cel puțin la nivelul pe care îl avem acum. Pentru asta avem nevoie de propuneri inteligente și v-aș propune să depunem astfel de propuneri uh, în, uh, în această direcție a pragurilor de finanțare pe care ni le dorim. Am putea să spunem că un element sau altul care este finanțat uh, prin politica de coeziune uh, poate să fie gestionat, poate pe viitor, de alte programe, de statele membre. Trebuie să vedem dacă avem astfel de uh, posibilități. Eu trebuie să vă spun că vă mărturisesc sincer că nu mi-a venit până acum nicio astfel de idee, dar sper că poate colegii mei vor avea astfel de idei. Din nou, ceea ce trebuie să spunem foarte clar în acest aviz, după cum am spus și la început, este că nu ne dorim o defalcare pe sectoare a bugetului. Cred că suntem cu toții de acord, chiar dacă, sigur, în politica de coeziune, ceea ce din nou are motive bugetare, sigur că uh, luăm în considerare provocările, schimbări climatice, demografice, securitate energetică. Uh, acestea sunt justificări, dar uh, nu. Uh, sigur că există multe, multe idei de gestionarea banilor și uh, uh, sigur că toți politicienii care se ocupă de transport și-ar dori un fond propriu pentru transport. Eu sunt uh, oarecum precaută, pentru că eu cred că această abordare ar fi contraproductivă. A, cam atât deocamdată despre priorități. Cred că în acest aviz ar trebui să uh, Uh, menționăm și uh, calendarul uh, următoarei perspective financiare, eu cred că din motive serioase, șapte ani este o perioadă bună și în ceea ce privește siguranța planificării pentru statele membre și pentru regiuni și și pentru posibilele reacții la procesele macroeconomice. Acestea au nevoie de câțiva ani pentru a se desfășura. Proiectele mari, de asemenea, se uh, derulează uh, pe perioade mai îndelungate, deci cred că o perioadă de uh, șapte ani este bună. Există și propunerea de a extinde această perioadă la de două ori cinci ani, așadar zece ani. Um, cred că ideea este de a avea o evaluare la jumătatea perioadei, uh, ceea ce înseamnă că avem uh, o siguranță numai pentru primii cinci ani, după care va trebui să negociem încă o dată politica de coeziune și nu vom avea un buget uh, foarte clar, deci vom avea o adevărată evaluare la jumătatea perioadei și atunci eu cred că cinci ani e prea puțin sau, dacă nu va avea niciun fel de evaluare la jumătatea perioadei, 10 ani o perioadă de 10 ani uh, cred că este destul de lungă, pentru că lucrurile se schimbă și cred că 10 ani, într-adevăr, e o perioadă foarte lungă pentru a mai putea avea suficientă flexibilitate. De aceea eu consider că 7 ani este un, o perioadă, un bun drum de mijloc, un compromis bun. Sigur că trebuie să uh, analizăm și regulile și gestionarea fondului de, fondurilor de coeziune. Regulile trebuie să fie simple, transparente, armonizate, cel puțin la nivel de capitole, cu alte programe mari în, din Uniunea Europeană. Cred că, uh, și de fapt am auzit că și la Comisia SURE se spune că ar putea să introducem uh, finanțarea de 100% a proiectelor, în, în măsură de 100%. Eu cred că nu e dezirabil acest lucru. Ar trebui să rămânem la abordarea bazată pe cofinanțare. Și mi-aduc aminte la perioada foarte timpurie a politicii structurale, când uh, exista uh, acest cadou din partea Uniunii Europene de 100% din bani către regiuni, au apărut proiecte care nu a fost absolut deloc durabile, nu erau nici măcar necesare unele dintre ele. Eh, s-au construit eh, poduri peste, peste râuri care de fapt nu existau. Eh, așadar, cred că ar trebui să rămânem la cofinanțare pentru că aceasta suscită și interesul regiunii respective de a elabora proiecte care să fie utile și necesare dacă trecem prin, aceast, prin vremuri grele, cum e criza economică pe care, peste care tocmai am trecut și um, cofinanțarea este foarte dificilă pentru partenerii noștri de la nivel local și regional, ei bine, în astfel de situații am putea să uh, avem un mecanism de flexibilitate. De asemenea, cred că ar trebui să vorbim despre instrumentele financiare care ar trebui să existe pe viitor în politica de coeziune. Um, în primul, uh, principalul instrument uh, sunt subvențiile în momentul de față. Poate că ar trebui să uh, includem mai multe împrumuturi prin utilizarea fondului de rezoluție și acest lucru ar trebui trecut în aviz, dar mă uit la ceas și nu mai continui. Uh, în orice caz, aștept uh, contribuția tuturor colegilor astfel încât să putem să prezentăm Comisiei și un aviz foarte puternic. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Uh, Mm, ne dăm seama că v-ați gândit bine la toate aceste lucruri, ați avansat mult. Aceasta este o veste bună pentru noi, pentru că cu cât uh, putem uh, propune acest aviz mai repede, cu atât mai bine. Mă întreb dacă raportorii din umbră doresc să ia cuvântul. Doamna Erika Maner, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă raportor, prezentarea dumneavoastră a fost exhaustivă și mi-e ușor uh, să vă sprijin. Bineînțeles, trebuie să spunem foarte clar că singurul nostru obiectiv este acela de a menține aceeași, finanțare, același nivel de finanțare pe viitor uh, ca și cea actuală. În acest raport uh, vorbim despre lucruri pe care le-am discutat și la Comisia SURE, din care fac parte, deci trebuie să găsim care este valoarea adăugată a politicii de coeziune și să stabilim o legătură foarte clară cu proiectul, cu strategia UE 2020. Care este abordarea Comisiei uh, SURE? Trebuie să ne asigurăm de faptul că Comisia SURE apără ideea solidarității. Avem inovare, cercetare, resurse, uh, sunt toate chestiuni care și-au bazele în regiuni și prin politica de coeziune am putut să dezvoltăm mult cercetarea. Eu nu aș fi de acord uh, să orientăm, să organizăm lucrurile din rubrica A, cercetare și dezvoltare, B, cutare, deci să separăm toate aceste aspecte. Bineînțeles că există legături între ele și trebuie să se țină cont de rolul de cercetări și dezvoltării în politica de dezvoltare regională. Pe de altă parte, în legătură cu zonele de tip 2, într-adevăr, uh, trebuie să putem să menținem o politică regională în toate regiunile Uniunii Europene. Prin această politică de coeziune, trebuie să asigurăm vizibilitatea programelor europene mm, pentru cetățeni. Cetățenii trebuie să știe ce face Uniunea Europeană în teritoriu, în orașe. Este foarte important acest lucru. În ceea ce privește naționalizarea sau renaționalizarea, care face obiectul unei dezbateri, eu cred că acest proces trebuie blocat, ca, pentru că lucrurile trebuie făcute la nivel european la nivel european se poate obține impactul cel mai important în legătură cu dezvoltarea rurală și finanțarea acesteia. Punctul nostru de vedere este următorul. Trebuie să existe o legătură foarte clară cu politica de coeziune și trebuie să se găsească un modus operandi pentru ca dezvoltarea rurală și politica de coeziune să fie legate în practică, pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine. Apoi, în legătură cu fondurile pentru transporturi și de alte tipuri, nu trebuie să începem să creăm fonduri separate unele de altele, pentru că nu așa simplificăm lucrurile. Nu așa simplificăm uh, înțelegerea acestor finanțări de către cetățenii în legătură cu durata. Cred că șapte ani ar fi durata ideală, cinci ani e prea puțin pentru a asigura punerea în aplicare a acestor politici și 5 plus 5 uh, sunt aici de părerea doamnei raportor și anume că trebuie să asigurăm o bună punere în aplicare pe teren, deci șapte ani e perioada ideală. Deci, pe scurt, Am, am prezentat câteva puncte pe scurt, dar dorim să participăm în continuare la această activitate. Este important pentru comisia noastră să se exprime pe acest subiect. Merci, Domnul Alfonzi, mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, este un raport foarte important pe care va trebui să îl întocmim în uh, o perioadă scurtă de timp și trebuie să ne gândim bine la aceste aspecte pentru că e vorba de o dezbatere generală, uh, pentru că această dezbatere generală în legătură cu viitorul cadru financiar plurianual uh, condiționează viitorul și capacitatea Uniunii în viitor de a acționa în domeniul prosperității și a viitorului cetățenilor noștri sau pus mai multe probleme în discuție. Mai întâi, solidaritatea nu înseamnă doar împărțirea bogățiilor, ci și uh, împărțirea obligațiilor. Deci, nu dorim uh, o Europa care se concentreze în activități pe un anumit teritoriu, Londra, Paris, Berlin, uh, Milano, și care să lase deoparte restul teritoriului. Astăzi, această coeziune minimă a teritoriilor nu este realizată. Când uh, mergem pe drum de la Paris până la țară în Bulgaria, unde se folosesc încă boii uh, la plug, uh, ne dăm seama că coeziunea nu este o realitate. Deci e nevoie de solidaritate încă pentru că activitățile și potențialul economic al acestor regiuni se poată dezvolta. Deci, politică de coeziune va fi necesară încă multă vreme. De, dar ne putem întreba care este obiectivul ei. Considerăm că atunci când nu vor mai exista regiuni uh, sub 75% din PIB, în timp ce altele au un PIB care reprezintă 150% față de media comunitară, considerăm atunci că politica de coeziune s-a terminat, că am ajuns la Europa coerentă sau uh, dorim, uh, avem, punem obiective și mai ambițioase, adică să existe o categorie intermediară de regiuni încă fragile, care încă trebuie ameliorate pentru a se alătura de standardul european care trebuie oferit tuturor cetățenilor, indiferent unde locuiesc ei și indiferent uh, care sunt bogățiile teritoriilor mm, lor. Se va pune și problema resurselor în această dezbatere. Politica de coeziune este cea care dă cele mai multe argumente pentru a pleda pentru resursele proprii pentru Uniunea Europeană, pentru că a spune Uniunea Europeană va fi finanțată de un procentaj din PIB pe cap de locuitor e valabilă dacă considerăm că vom redistribui bogățiile înspre locuitorii într-o situație dezavantajată, sprijinind agricultorii, agricultorii și așa mai departe. Dar dacă dorim să reechilibrăm activitatea economică europeană, subsidiaritatea europeană trebuie să primeze. Deci ne aflăm într-un domeniu în care statele, în mod independent unele de altele, nu reușesc să aducă soluții pe măsura problemei. Deci aceste resurse perene, dacă le alegem bine, pot ele însele să promoveze politici. Deci înainte de a cheltui acești bani, vom fi făcut eforturi în domeniile potrivite. Noi propunem taxarea emisorilor de carbon, de exemplu. Deci avem un efect chiar prin uh, producția resursei înainte de a avea un uh, efect uh, rezultat prin cheltuiala respectivă. De aceea merită ca Uniunea Europeană să aibă resurse proprii perene și prin um, instrumente cum ar fi taxarea um, noxelor de carbon sau uh, a tranzacțiilor financiare, pe lângă alte instrumente propuse de comisie uh, Um, eu cred că trebuie să, noi să insistăm um, orientarea înspre um, instrumentele fiscale care ele însele, prin crearea lor, uh, duc, uh, stimulează progresul. Iată, doamnă președinte, așteptăm cu mult interes uh, să vedem cum va avansa acest raport Doresc să insist din nou asupra aspectului foarte important legat de cooperarea transfrontalieră, pentru că cred că aceasta este o sursă importantă de dezvoltare pentru Uniunea Europeană și pentru cetățenii ei. Și cred că tocmai uh, amintirea perioadei dinainte de Uniunea Europeană, când frontierele erau baza uh, construcțiilor statale, um, sunt motivul faptului că resursele uh, se pierd, că um, se construiesc uh, aeroporturi apropiate de o parte și de alta a frontierei, că nu sunt exploatate suficient resursele, dar există posibilitatea a îmbunătățirea confortului cetățenilor și a eficienței uh, cheltuielilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Sean Kelly. Firstly, I'd like to compliment the uh, Vreau să îi adresez felicitări doamnei raportor pentru că ne-a dat o idee foarte bună despre punctul din care plecăm și punctul în care trebuie să ajungem. Trebuie să dezbatem despre toate aceste chestiuni în profunzime, dar trebuie să o facem foarte repede. Multe din puncte uh, parcă erau un ecou a ceea ce a spus uh, colega Sanchez Schmidt azi dimineață. Și apropo de cheltui, cheltuielile din obiectivul 1 din politica de coeziune, am vorbit de 25 de miliarde de euro și în obiectivul 3 știm că avem un procent mult mai mic, care nu reprezintă decât 2,5% din total. Și atunci, ce sens dăm dezvoltării? O dezvoltare care să fie poate Uh, mult mai uh, armonios uh, răspândită pe tot teritoriul. Și iarăși, același punct ridicat și de doamna raportor și de doamna Sace Smith asupra faptului că în rândul cetățenilor și chiar uh, în rândul instituțiilor europene există o lipsă de vizibilitate față de beneficiile uh, de care ne-am bucurat de pe urma acestei politici. E minunat faptul că mulți oameni au avut de beneficiat de pe urma fondurilor europene. Mulți și-au găsit un loc de muncă datorită acestor fonduri și nici măcar nu sunt conștienți de acest fapt. Și din cauza că se răspândesc mult prea multe idei negative despre Europa, ar fi foarte bine dacă am comunica mai bine despre aspectele pozitive. Cred că trebuie să vă gândiți și la acest aspect, că trebuie să facem mult mai multe în această direcție decât în trecut. Apropo de dezbaterea despre propriile resurse, e clar că dezbaterea abia începe și publicul va avea obiecții, însă trebuie să se ia niște hotărâri și avem nevoie de o dezbatere substanțială pentru că numai dacă vom avea niște resurse proprii, vom schimba peisajul instrumentelor de finanțare europene și vom avea cu adevărat o plus valoare pentru construcția europeană. Sper că toate aceste idei să poate să se regăsească în avizul nostru. Apoi, în ce privește durata perioadei de uh, programare eu sunt de acord cu perioada de șapte ani și aștept să fiu convins că o altă perioadă ar fi mai adaptată. Mulțumim, acum are cuvântul doamna Schroeter. Ehm, În primul rând, vreau să îți mulțumesc, Constanță, pentru acest punct de plecare foarte bun. Cred că avem o muncă foarte serioasă de făcut uh, și acest aviz pe care îl vei uh, elabora trebuie să fie inclus în pachetul pe care trebuie să-l adoptăm. Cred că trebuie să ne gândim foarte atent unde anume trebuie să uh, ne ținem tari uh, vis-a-vis -vis de Comisia SURE sau SURE și Comisia pentru Bugete. Și cred că în ceea ce privește aceste priorități uh, a valori adăugate europene și uh, limitele finanțării și această chestiune a, ă, a, a, ă, a sistemului N plus 2 sau N plus 3, trebuie să discutăm bine lucrurile și să avem o poziție puternică. Trebuie de asemenea să ne gândim dacă vrem să ne ocupăm și de punerea în aplicare, de implementare. Am auzit că ar trebui să există o reglementare comună a controalelor. Mă întreb dacă nu ar trebui să discutăm acest lucru, pentru că nu văd cum vom avea posibilitatea ca în prealabil, înaintea acestei reglementări directe, să vedem dacă nu ar fi o idee bună să discutăm acum acest aspect, pentru că e relevant. Și o altă întrebare de care trebuie să ne ocupăm acum, să vedem ce se întâmplă atunci când banii respectivi nu merg acolo unde trebuie, ci sunt utilizați în cadrul altui uh, instrument. Trebuie să vedem ce poziție vom lua atunci. Sunt uh, chestiuni care poate nu sunt uh, de substanță, dar joacă un rol foarte important. Pentru că noi vrem ca banii să nu fie uh, folosiți pentru obiective care, de fapt, țin de alte politici europene. Acest lucru este un punct foarte important pentru noi. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Domnul Matula. Doamnă președinte, aș vrea doar să adaug câteva cuvinte pentru că uh, doamna Crel ne-a făcut o prezentare completă a problemelor actuale, pornind de la valoarea adăugată pe care politica de coeziune a adus-o, o aduce, sigur, trebuie să existe în primul rând elementul de continuitate în această politică. Pentru a exista continuitate, consider că trebuie să avem bugetul necesar, deci să avem finanțare bine stabilită pentru mai departe. Sigur că în continuare va trebui să avem și sigur vom avea o dezbatere în care să stabilim echilibru ce trebuie să existe între obiectivele viitoare. Și sigur aș aminti aici doar uh, câteva dezvoltare durabilă, dezvoltare durabilă în orașe, dar și spațiu rural, pentru că politica de coeziune trebuie să acopere în continuare și spațiul rural. Aș putea să mă refer la infrastructură. Este absolut necesar eforturi susținute în continuare în ceea ce privește infrastructură, dar și pentru cercetare, inovare în economie. Este clar că trebuie să ne gândim, sunt de acord ca perioada să rămână de șapte ani, și la această perioadă, imediat după anul 2013, dar în perspectivă și la obiectivele strategiei 2020. Mulțumesc! Thank you very much. And, and... Mulțumim! Altcineva mai dorește să ia cuvântul? Atunci eu însă am să mai adaug două lucruri. Din câte am înțeles eu lucrurile, noi nu trebuie să facem acest raport pentru a ne prezenta viziunea noastră despre uh, ansamblul perspectivelor uh, bugetare după anul 2013, ci trebuie să ne concentrăm asupra Uh, contribuție asupra ponderii pe care trebuie să o aibă politica de coeziune. Și, în primul rând, trebuie să demonstrăm de ce această politică are cu adevărat o plus valoare. Trebuie să afirmăm cu tărie faptul că această politică de coeziune include o mulțime de mecanisme uh, care sunt uh, de încredere, care și-au demonstrat eficacitatea și care au permis generarea de creștere economică și de dezvoltare în general și care ne-au permis să ne îmbunătățim viețile și o vor face și în continuare. De asemenea, așa cum ați spus, stimați colegi, cred că ar trebui să reacționăm la anumite idei, precum propunerea ca um, durata următoarelor perspective financiare să fie modificată. Noi trebuie să spunem că Comisia Regii are o anumită viziune a politicii bugetare și politica de coeziune poate să fie eficace și eficientă numai dacă este bine uh, plasată în uh, cadrul um, întregului buget. Și apoi și structura bugetului are importanța sa, căci dacă vezi că ai uh, o împărțire a banilor între cei care se ocupă de dezvoltare ecologică, cei care se ocupă de uh, dezvoltare în sensul noilor tehnologii și alții care fac cu tot alt, altfel de dezvoltare, nu cred că o să reușim să ne uh, um, îndeplinim obiectivele, mai ales obiectivele din strategia 2020, pentru că până la urmă avem nevoie de strategii orizontale, nu Uh, uh, și de o transpunere a Agenda Europa 2020 în toate capitolele bugetare. O altă provocare despre care am discutat cu unii colegi ieri este miza uh, cu durata perioadei de programare este tocmai durata mandatului Parlamentului și al Comisiei, pentru că pentru noi este 5 ani și Comisia spune 5 plus 5, deci uh, trebuie să înțelegem ce se ascunde în spatele acestei uh, propuneri de modificare a duratei de programare. Și în cazul în care chiar nu se mai dorește o durată de șapte ani, e clar că nu putem să fim de acord cu o perioadă de cinci ani, ci în cel mai rău caz cu cinci plus cinci. Deci trebuie să ne gândim foarte serios la acest aspect în proiectul nostru de aviz. Și apoi aș vrea să adresez o întrebare tuturor colegilor. Acest raport este unul din rapoartele cheie ale comisiei noastre pentru viitor. Prin urmare, nu numai că vreau să o ajut pe doamna raportor, dar îmi doresc să colaborăm foarte bine între raportorii de la toate grupurile politice, pentru că acest raport va fi pregătit de Constanța, dar este un raport al comisiei noastre, un raport al nostru, al tuturor. De aceea vă rog să colaborați și să vă aduceți contribuția la raportul Constanței. Nu putem să hotărâm mai multe astăzi, nu avem încă un calendar, însă sperăm să putem să adoptăm acest raport în timpul sesiunii din ianuarie, ceea ce nu ne lasă foarte mult timp la dispoziție. Da, Ian, vreau să reacționez la uh, prezentarea care a fost făcută, chiar dacă n-am putut să o ascult în întregime. Dar cred că trebuie să ne întrebăm dacă vrem să adoptăm acest raport înainte de acea întrunire a Comisiei uh, Șur, care va vorbi despre politica de coeziune, sau după. Deci, cred că trebuie să ne gândim și la acest lucru. Trebuie să fim prudenți. Cred că deja la următoarea întâlnire ar fi bine să uh, stabilim agenda, să știm din punct de vedere politic ce e bine, să sugerăm sau să reacționăm după discuțiile de la Comisia Șur. Da, mulțumesc, doamna Schröter, mai întâi. Uh, da, cred că Ian a pus o întrebare foarte importantă. Eu aș spune că ar trebui să încercăm să avem discuția uh, cât mai târziu posibil în această comisie, să așteptăm uh, discuția din Comisia SURE pentru a ne consolida amendamentele în consecință, înainte de vot. Asta e propunerea mea. Să știm mai mult sau mai puțin, uh, să ne punem de acord asupra punctelor majore pe care ni le dorim și chiar înainte de vot să avem această discuție de la SURE să informăm care este poziția noastră și să vedem care sunt celelalte poziții celorlalte comisii, cum ar fi Comisia pentru Bugete, de exemplu, și apoi am putea să ne consolidăm prin amendamente orale sau de compromis ideile noastre și apoi să le votăm în comisie și apoi să uh, emitem avizul oficial. Asta e ideea mea. Nu știu dacă Constanțe este de acord cu mine, cred că va spune ceva. Și eu m-am gândit uh, în acest fel, și anume să avem o discuție intensă, intensivă în comisie. Um, cred că uh, discuția ar trebui să aibă loc în decembrie, când eu îmi voi prezenta uh, proiectul de aviz și cu poziția pe care o vom fi uh, creionat pe, în urma acestei dezbateri, să mergem la Comisia Șur și să vedem ce se întâmplă acolo. Uh, că, pentru că eu am impresia că în acest Parlament fiecare, că fiecare vine dintr-o regiune, uh, fie ște, fiecare știe cel puțin despre un proiect care merge, funcționează în uh, regiunea lui. Ceea ce e foarte bine, dar concluziile care se trag în urma cunoștințelor acestora sunt oarecum uh, confuze. Așa că ar trebui să vedem dacă nu am reușit să găsim uh, o idee comună a noastră din comisie pe care să o prezentăm celorlalte comisii și să vedem dacă uh, celelalte comisii ne susțin sau nu. De exemplu, această idee de finanțare 100% m-a uh, zăbăcit un pic pe mine. sigur, că eu, ca și raportoare, pot, în cazul în care va fi nevoie, să mai depun amendamente în ultimul moment pentru a reacționa la discuția uh, din Comisia Shore. Cred că a, o astfel de abordare ar fi bună. Eu consider că e mai bine să pot să influențez dinainte decât să reacționez, pentru că experiența mea a dovedit că și în Parlament și în Comisia Europeană, în momentul în care ai deja un document pe masă, e foarte greu să mai schimbi ceva. Așadar, aș tinde mai degrabă spre posibilitatea de a influența. Sigur că influențăm uh, prin, uh, prin avizul uh, raportoarei noastre, care va lua poziție în uh, Comisia Șor și ne va prezenta uh, acest aviz. Am să transmit, de asemenea, președintei Șor mâine o scrisoare uh, doamnei Jutta Haug, um, astfel încât cei din uh, Comisia Shore să știe că noi suntem implicați în această discuție și atunci în Constanță Crel își va prezenta uh, raportul în uh, decembrie. Vom vedea din dezbatere cât de repede putem să ne mișcăm, când putem să încheiem acest raport. Și cred că vom avea de asemenea puterea Comisiei Regii să cerem Shore ca ei să discute coeziunea numai atunci când și noi suntem uh, gata cu raportul nostru. Deci cred că putem să influențăm calendarul dezbaterilor Comisiei Shore, așa cum a spus și doamna Schroeder. Deci dacă nu mai vrei să adaugi nimic, Constanță, aș încheia acest punct, ceea ce înseamnă că putem merge să luăm masa de prânz și ne reîntâlnim la ora 3. Diane, te rog. Foarte scurt, o informație foarte scurtă. Cred că este important ca noi să participăm la audierea care va avea loc în Comisia Shore. O treime din aceasta se referă la coeziune. 28 noiembrie, cred că este data acestei audieri, sau 29 noiembrie. Uh, unii dintre experți, uh, de exemplu, uh, va fi domnul Barca, dar și domnul Sapir. Deci cred că ar fi foarte interesant ca um, noi cu toții să avem posibilitatea să ascultăm acești experți. Da, spune președinta, dar să nu uitați, am auzit de la colegii de la comisie că, date fiind uh, vântul, vânturile care au uh, bătut dinspre Parlament, avem o propunere foarte bună din partea Comisiei. Deci cred că trebuie să continuăm să ne exprimăm uh, opiniile pentru că sunt luate în considerare și în alte instituții. Mulțumesc, ne vedem la ora 3.